Dragi colegi, bună dimineața, se deschide ședința, au trecut deja 3 minute, e 9 și 3 minute. Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi pe care o aveți deja în față. Există o dorință de schimbare a ordinii de zi și anume o inversare a punctelor 4 și 5, negocierile cu Mercosurul și importurile subvenționate, dacă mai există alte dorințe de inversare sau modificare, vă rog să ne spuneți. Dacă nu este cazul, se adoptă astfel ordinea de zi. Bun, atunci trecem la punctul 2, la comunicările președintelui. Fiind dat că noi suntem foarte transparenți, foarte deschiși și această reuniune este transmisă în direct pe internet și de aceea îi salut și pe toți spectatorii, telespectatorii noștri de la Helsinki la Salonic și de la Lisabona până la Lüneburg și mă bucur foarte mult că avem uh, atenție și din partea cetățenilor europeni care nu sunt prezenți la Parlament. Avem și interpretare în mai multe limbi și de aceea aș vrea să vă rog pe toți să vorbiți cât se poate de rar și cât se poate de clar pentru ca interpreții să poată să traducă integral mesajul dumneavoastră. Am avut un schimb uh, la ENF, domnul Lanchini îl uh, va înlocui pe domnul Mateo Salvini, domnul Lancini. Trecem la punctul 3. Prezentarea acordului uh, între Uniunea Europeană și Mexic, mai precis a modernizării acestuia, ceea ce a fost hotărât pe 21 aprilie ca acord de principiu va fi ă, actualizat, așadar, foarte puțin timp înainte de expoziția de la Hanovra, unde Mexicul a fost partener la această importantă expoziție, am avut ocazia să semnăm, deci, acordul de principiu și să îl ă, anunțăm publicului, subliniind încă o dată relațiile puternice dintre Uniunea Europeană și Mexic. Într-o lume globală, plină de nesiguranțe, cu uh, o cale nebunească pe care a pornit-o domnul Trump, este extrem de important să dăm acest semnal important că vrem un sistem corect, echitabil uh, de uh, comerț avem câțiva invitați astăzi la punctul despre Mexic. Aș dori să salut în primul rând uh, pe excelența sa noul ambasador al Mexicului la Uniunea Europeană, domnul ambasador Mauricio Escarnero și pe negociatorul șef al uh, Mexicului, domnul uh, Guerra și pe negociatoarea șefă de partea europeană, doamnă Helena König. Bun venit astăzi la reuniunea noastră. Avem un raportor uh, permanent pentru negocierile cu Mexicul și, în general, pentru toate chestiunile care țin de Mexic și este vorba de doamna Rodriguez Piniero. Aș dori să-i dau mai întâi cuvântul doamnei Helena König pentru ca să ne dea câteva informații despre acordul de principiu și uh, pentru ca să ne spună puțin despre calendarul în care este prevăzută punerea în aplicare a acordului. Vă rog, doamna Cuny. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Sunt foarte bucuroasă să fiu aici. Am fost foarte bucuroasă să văd că am putut ajunge la un acord pe 21 aprilie în negocierile noastre cu Mexicul, care au durat aproximativ 2 ani. E vorba de o perioadă extrem de scurtă și de intensă. Am fost de asemenea foarte bucuroși să putem să încheiem acordul și uh, expoziția de la Hanovra a ajutat cu siguranță să se ajungă mai repede la încheierea acordului. Cred că acordul arată că Uniunea Europeană și Mexicul sunt amândouă foarte doritoare să îmbunătățească sistemele internaționale comerciale, să aibă acorduri bune în domeniul comerțului pe care să le poată dezvolta mai târziu și să dea un stimulent comerțului internațional în general, care se află într-adevăr sub un atac în momentul de față. Am văzut că s-a publicat acordul. Am publicat de asemenea și o majoritate uh, a textului pe care, care îl cuprinde. Uh, foarte pe scurt, în ceea ce privește concluziile acordului. Avem câteva texte care nu sunt încă publicate, lucrăm la ele și probabil că vă amintiți de la alte acorduri că există mai multe detalii care au fost finalizate în ultima secundă. Tocmai pentru că negocierile au avut loc în mai puțin uh, de 2 ani, există mai multe lucruri care trebuie rafinate în ceea ce privește detaliile tehnice, mai ales în legătură cu calendarul, dar și în uh, ceea ce privește listele. Ceea ce ne-am uh, pus de acord, pe ceea ce ne-am pus de acord în acord, sunt toate detalii importante, politice, însă nu a rămas nimic nerezolvat care să poată să încline balanța într-o direcție sau alta în uh, negocierile acestui acord. Ceea ce am reușit să obținem în acord este foarte ambițios. Vă amintiți că avem un acord care data dinainte și care funcționa bine, dar care avea mai multe lacune pentru că nu acoperea uh, anumite aspecte pe care acum le acoperim uh, cu uh, acordurile comerciale, de exemplu uh, produsele agricole, care erau o parte foarte importantă pe care trebuia să o modernizăm. A doua zonă foarte importantă, serviciile, deci sectorul serviciilor, în care am văzut reforme importante în Mexic și pe care am fost foarte doritor să le includem în acordul nostru, în um, cadrul liberalizării pe care am obținut-o. Au mai uh, existat și anumite schimbări în serviciile maritime, în uh, domeniul energiei sau a materiilor prime, dar și în domeniul telecomunicațiilor. Toate aceste sectoare sunt foarte importante pentru uh, afacerile europene și mediul de afaceri. Avem și un capitol de protecție a investițiilor în care am obținut un rezultat foarte bun. Mexicul a confirmat destul de repede că suntem gata să lucrăm uh, pe un uh, sistem permanent de investiții și am uh, văzut că există un angajament față, de sistemul, față de sistemul de arbitraj. Ne-am pus de acord și cu Mexicul că vom continua să lucrăm împreună pe sistemul multilateral de investiții care este în continuare în pregătire și mi se pare că e vorba de un uh, lucru care este foarte îmbucurător. Am uh, analizat și barierele non-tarifare, nu numai barierele tarifare. După cum știți, există foarte multe bariere non-tarifare în lume și e foarte important să le abordăm pentru ca să ne asigurăm că angajamentele pe care le luăm nu sunt împiedicate după aceea pe piață de către alte uh, reguli iar în acest context avem în continuare foarte multe angajamente um, de protecție, cum ar fi, de exemplu, existența unor bariere non-tarifare care sunt relevante pentru protecția consumatorilor, deci această dorință de a-i proteja totuși în momentul în care există un flux liber al uh, comerțului peste granițe. Ne-am uitat la barierele non-tarifare și în domeniul fitosanitar Am uh, avut o colaborare foarte bună cu partea mexicană în uh, cadrul negocierilor și am încercat să uh, rezolvăm și anumite chestiuni dificile pe care ne-am, de care ne-am lovit în sistemul de preferințe. Nu numai că am avut noi reguli pentru noul acord, dar ne-am asigurat și că acordul existent funcționează la fel de bine sau cât se poate de bine în ceea ce privește sistemul de preferințe. Uh, mai ales în legătură cu uh, bunurile agricole. Acordul uh, creează o bază de plecare echitabilă în ceea ce privește protecția drepturilor de proprietate intelectuală. Vom avea o colaborare mai bună pentru a combate practicile neloiale, iar în ceea ce privește protecția um, drepturilor de autor și proprietății intelectuale avem foarte multe uh, 340 um, de, de produse listate cu indicații geografice. După cum știți, din celelalte acorduri am avut mare grijă să um, discutăm cu Mexicul anumite indicații geografice foarte specifice în care se desfășoară un comerț tradițional uh, în Mexic așa cum am avut și în alte acorduri, anumite soluții specifice pentru anumite produse, care sunt uh, subiectul indicațiilor geografice. Producătorii din Mexic și consumatorii au uh, avut interes deosebit în protejarea acestor uh, produse care sunt absolut legitime și trebuie să fie produse în continuare sub această indicație. În legătură cu accesul la piață, după cum am spus înainte, nu am inclus înainte agricultura și procesarea produselor agricole în acordurile anterioare, acum au putut fi introduse. Am avut uh, anumite cote uh, în ceea ce privește uh, ta, uh, uh, cotele uh, la uh, tarifele vamale, am avut anumite um, reguli noi pentru um, pentru produsele agricole procesate sau și pentru uh, pui, de exemplu, carne de pui și de pasăre. După cum ați văzut în presă, probabil uh, există anumite domenii în care a fost dificil să ajungem la un uh, acord în februarie, când e vorba de sectoarele mm, sectorul cerealelor, care e foarte important pentru Europa, dar este foarte important și pentru Mexic. Uh, e foarte important să găsim o soluție și a fost important să găsim o soluție generală care să permită folosirea uh, materiilor prime care nu sunt din uh, țara respectivă în continuare și care permită anumite flexi- o, și o anumită flexibilitate pentru producătorii mexicani și să păstrăm deci această cotă de 45%. E un rezultat foarte bun pentru ambele părți și eu zic că reușește să păstreze și să apere foarte bine ambele părți. La nivelul subfederal um, au existat multe domenii care nu erau acoperite în acordurile trecute. Am avut discuții foarte lungi cu Mexicul Până acum, Mexicul nu s-a angajat niciodată față de domenii care erau subsectoriale, nu erau la nivel central, dar acum este nevoie de un acord. Din cauza negocierilor care s-au desfășurat însă foarte repede, dar și în legătură cu faptul că există alegeri în curând, Mexicul a fost de acord să înceapă și a început deja consultările cu uh, statele sale pentru ca să obțină un acord pentru accesul uh, la piață, pentru uh, achizițiile publice, până la un anumit uh, prag de, din PIB, care, PIB-ul statelor respective. Aceste consultări sunt în continuare în curs și nu vor fi probabil finalizate înainte de începutul lui 2019, cel mai devreme. Însă, în ciuda acestor fapte, consultările vor fi finalizate probabil de-abia când am terminat partea tehnică, traducerea și uh, acordul care uh, va fi după aceea sub, uh, supus statelor membre și Uniunii Europene. Vom rămâne în contact cu Mexicul în cadrul acestui proces. Dacă ar fi să ne uităm la capitolul de dezvoltare durabilă și comerț, e un capitol foarte important pentru noi. dreptul de a reglementa este inscris în acest, ca, în acest capitol, dar și principiul de precauție, așa cum am spus-o și înainte. Ne-am uh, angajat și, și suntem angajați de mult în fața Convenției OIM și facem eforturi continue pentru ratificarea părții uh, din Convenția Organizației Internaționale a Muncii, numărul 98, o parte care nu a fost încă ratificată de către Mexic. Există o propunere care este pe rol la Senat deja de ceva vreme în acest sens și vom urmări evoluțiile acestui text și sperăm să găsim evoluții pozitive în direcția unei ratificări a Convenției cât se poate de repede. Ne-am angajat puternic și pentru implementarea standardelor de mediu care sunt înscrise în convenții internaționale de mediu, dar și convenții uh, pe comerț și schimbările climatice, mă refer aici inclusiv la acordul de la Paris. Dezvoltarea durabilă și lanțurile de aprovizionare sustenabile, conservarea maritimă și comerțul ilegal în uh, domeniul uh, braconajului sau altele, pentru ca să mă refer la acest capitol doar. În domeniul capitolului TST, se va ajunge și la consultări suplimentare și la consultarea unui panel de experți și la prezentări ale unor rapoarte pentru a finaliza detaliile. În acest context, aș dori să menționez că în acest acord, care e un acord de asociere, pentru că e vorba și de o parte politică, desigur, grupul intern de consultare se va uita la întregul acord de asociere și uh, nu aș, numai așa cum s-a făcut înainte, uitându-se doar la acest capitol, ci vor avea ocazia să discute toate posturile care vor fi importante în tot acordul de asociere, ceea ce e un lucru foarte pozitiv și este o schimbare. Apoi avem și mecanismul societății civile de ambele părți, care va fi de asemenea unul relevant. Foarte important este și că pentru, pentru, pentru prima dată avem o anexă cu privire la combaterea cor- corupției și a practicilor de corupție, care analizează și principiile convențiilor internaționale la care atât uh, Mexicul cât și Uniunea Europeană sunt semnatare în cadrul ONU mai ales, dar și în uh, legătură cu Agenda 2030 pe dezvoltarea sustenabilă și principiile G20. Sporirea importanței anexei uh, anticorupție a fost rezultatul unor consultații unor consultări care au avut de asemenea ca invitați experți internaționali și mai multe rapoarte care uh, vor putea fi accesibile. Noi considerăm că e vorba de una, un pas înainte foarte important. În legătură cu pașii de urmat. După cum am spus la început, rezultatele la care am ajuns acum în acordul acesta acoperă, de fapt, tot ceea ce este important. Însă trebuie în continuare să mai uh, rafinăm detaliile. Discuțiile despre detalii vor mai dura câteva săptămâni, după aceea vom ajunge la analizele juridice care sperăm însă să fie și verificările juridice, care sperăm să meargă foarte rapid, însă va dura câteva luni probabil să trecem prin acest proces, depinzând de cât de repede se ajunge la un acord de ambele părți. După care va trebui să supunem acest acord la traducere, ceea ce iarăși durează ceva vreme. Ne vom uita atent la posibilitățile pe care le avem uh, la calendar. Vom încerca să încheiem însă discuțiile tehnice și revizuirile probabil în câteva luni și după aceea vom uh, merge la verificarea juridică care sperăm că va putea fi finalizată anul acesta. Dar, bineînțeles, întotdeauna rămâne un semn de întrebare în funcție de cât de dificile vor fi aceste verificări. Iar Apol, uh, știți că traducerea durează cam 4 până la 6 luni și deci nu vom putea prezenta acordul final decât la un moment dat în 2019 către Parlamentul European și către statele membre. Desigur că facem tot posibilul pentru a lucra cât de repede, dar există limitări de capacități, dar și limitări uh, care depind mai degrabă de tipul de probleme pe care îl vom uh, întâmpina. Cred că mă voi opri aici uh, și după aceea voi putea să vă mai dau uh, precizări dacă este nevoie. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă König. Am o întrebare suplimentară. Planificați să prezentați partea de comerț și bunuri, dar și partea de investiții într-o abordare comună sau există o posibilitate de a avea uh, viteze diferite pentru aceste capitole? pentru ca să putem accelera deci procesul în partea generală și să mergem mai încet în partea de investiții. Thank you. That, that's a very good... Mulțumesc. O întrebare foarte bună, dat fiind că e un acord de asociere. Tot acordul va fi, întregul acord va fi prezentat uh, uh, în mod holistic. Mulțumesc. Dau acum cuvântul raportoarei noastre, doamna Rodriguez Piniero. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să urez bui venit, mult, bun venit uh, domnului ambasador și echipei sale, dar uh, și doamnei König și echipei sale din partea comisiei. Cred că suntem cu toții de acord că uh, Um, acest acord de principiu ajunge la, într-un moment oportun la noi. Odată cu acest acord, Uniunea Europeană și Mexicul transmit un mesaj clar și comun uh, restului lumii. Unii pariază pe protecționism și, uh, și stârnesc războaie comerciale, se știe foarte bine cum încep aceste războaie, dar nu se știe niciodată cum se termină. Iată, totuși, acest acord arată că Uniunea Europeană și Mexicul se angajează să aibă un comerț uh, global, uh, corect și bazat pe reguli și cu acest acord îmbunătățim relațiile comerciale, le modernizăm Um, modernizăm acordul din 96, lumea s-a schimbat mult de atunci și consolidăm un uh, lucru foarte important, legătura noastră cu America Latină și ne consolidăm influența în um, organizațiile internaționale. Și vreau să vă spun un lucru care nu este știut de toată lumea. Uniunea Europeană și America Latină reprezintă împreună 25% din populația mondială și 25% din PIB-ul mondial, iar Mexicul este a doua țară ca mărime, uh, um, ca populație și ca economie din America Latină. Iată de ce este atât de important să consolidăm, să ne consolidăm relațiile politice, economice și comerciale și să le folosim în forurile internaționale pentru a colabora, pentru a lucra împreună pentru o globalizare mai justă, mai corectă, așa cum ne dorim cu toții. Și vreau să recunosc eforturile făcute de Mexic uh, ne-a răspuns la întrebări grele și la luări de poziții diferite față de cele de până acum. E vorba de noua politică de investiții pe care o sprijinim noi în Parlamentul European și aceasta diferă de poziția inițială uh, Uh, în ceea ce privește sistemul, de, sistemul jurisdicțio, jurisdicțional și mă refer la recunoașterea indicațiilor geografice. Cred că atitudinea Mexicului a fost uh, pozitivă și încă o dată um, vreau să îi felicit pentru acest lucru, pentru consecvența lor și pentru eforturile făcute de toată lumea și de comisie, fiindcă e drept că doi ani este un timp record pentru a moderniza un acord atât de amplu și într-un mod atât de profund. Vreau să vorbesc despre succesele cele mai importante care s-au obținut. Pentru prima dată s-a inclus într-un acord comercial un, aco- un capitol anticorupție. Pentru mine asta este extrem de important. Este extrem de important pentru că dorim să ajutăm Mexicul să reușească să lupte împotriva acestui flagel care afectează nu numai pe mexicani, ci pe toată lumea. Sunt foarte importante prevederile de combatere a corupției, uh, așa cum s-a spus, și de combatere a spălării de bani la nivel uh, național cât și internațional. Protecția celor 340 de indicații geografice europene prioritare pe piața mexicană este alt succes răsunător, precum și accesul la piață pentru achizițiile publice, așa cum a spus foarte, mult, foarte bine doamne Coni, care este un element extrem de important de mult timp pentru Uniunea Europeană, precum și angajamentul pentru deschiderea piețelor um, la nivel federal uh, la, odată cu intrarea în vigoare a acordului, un lucru foarte important. Uh, piața achizițiilor publice. Și încă un lucru foarte important este faptul că pentru prima dată vom avea un capitol uh, dedicat IMM-urilor. S-au uh, vehiculat foarte multe argumente uh, în ceea ce privește faptul că acordurile comerciale uh, Uh, ajută multinaționale. Aceste acorduri sunt lipsite de um, temei. Nu e adevărat. Marile companii nu au nevoie de acorduri comerciale. Ele își mută sediul acolo unde doresc și nu trebuie să facă față tuturor obstacolelor administrative uh, și uh, uh, fiscale care odată uh, cu comerțul. În momentul în care se pune accent uh, pe IMM-uri, care sunt principal, ca principal beneficiar și în momentul în care se, li se pun la dispoziție toate instrumentele necesare pentru ca IMM-urile să profite de pe urma acordului comercial, ei bine, în momentul acela lucrurile se fac cum trebuie, fiindcă acordurile comerciale uh, nu, nu sunt pentru guverne. Guvernele le fac pentru a favoriza comerțul în sectorul privat. Și apoi foarte important este faptul că există un dialog consolidat și participarea societății civile, un lucru nou. Și aici, în ceea ce privește prevederile generale ale acordului, acesta este un, ele- un element nou și un mare pas înainte care trebuie să fie un punct de referință pentru toată lumea. Fiindcă nu e vorba doar de participarea societății civile la capitolul de dezvoltare durabilă, așa cum se făcea până acum, Acestea sunt succesele despre care vreau să vorbesc, cele mai importante succese și uh, subiectele care, -au, care au fost tot timpul importante pentru noi, dar bineînțeles există și unele îngrijorări, printre care în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, capitolul dezvoltării durabile trebuie să se respecte drepturile sociale, de muncă și de mediu înconjurător, ca uh, în acordul cu Canada. Mexicul, așa cum a spus doamna Koenig, nu a ratificat încă Convenția 98 al uh, Organizației Internaționale a Muncii. Acest lucru este foarte important, fiindcă este important nu numai să există servicii comerciale care să se efectueze ușor, ci mai important ar fi că comerțul este un instrument pentru generarea locurilor de muncă, pentru dezvoltare și pentru creștere. Cel mai important în acest caz este în ce condiții sociale, laborale și de mediu înconjurător se um, produc aceste bunuri și servicii. Iată de ce este foarte important uh, angajamentul luat de autoritățile mexicane în ceea ce privește ratificarea Convenției 98 și punerea sa în aplicare la nivel național. Iar în ceea ce privește indicațiile geografice, am vorbit despre un element pozitiv, uh, uh, schimbarea uh, pe care a făcut-o Mexicul, care până acum nu avea un sistem bazat pe indicații geografice, ci pe um, ci pe firmă, iar uh, lucrurile s-au schimbat acum pentru noi, însă mai sunt probleme, fiindcă unele dintre indicațiile uh, geografice, brânza maceo de pildă, dar nu numai, uh, mai sunt și alte produse din Italia și Franța, în conformitate cu acest sistem trebuie să se garanteze faptul că nu sunt induși în eroare consumatori în ceea ce privește originea. Uh, Există um, produse, cum ar fi uh, brânza macego, care există și în uh, Mexic, dar nu este uh, aceeași brânză ca cea din Casilla de la Mancha, brânza Manchego, deci trebuie să se garanteze faptul că eticheta, pe etichetă scrie foarte clar care este diferența între aceste produse pentru a nu se crea confuzie. Iată de ce, iată, din această perspectivă, vreau să vă întreb cum se va, vor face aceste controle în practică, cum se va controla faptul că aceste dispoziții sunt de, sunt de fapt respectate pe teren. Doamna König a spus că uh, există as, toate aspectele politice importante în acest acord, dar nu există prevederi în ceea ce privește uh, genul. Asta înseamnă că se regăsesc oare toate elementele importante din punct de vedere politic. Eu cred că niciun acord din secolul nostru nu poate să uite jumătate din populație. Și aș vrea să facem câteva eforturi în timpul care ne mai rămâne pentru a face o referire la chestiunea de gen. Și imediat termin, încă un element foarte important îl reprezintă uh, clauza drepturilor umane în acordurile de dezvoltare durabilă și acordurile comerciale de acest fel este extrem de important acest, uh, acest concept și uh, trebuie să se uh, publice acest lucru. S-a publicat pe pagina internet, s-au publicat majoritatea um, articolelor pe internet, însă nu așa se face uh, cu acordurile de asociere și trebuie să fac mai multe eforturi pentru a exista transparență desăvârșită. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru uh, această primă, aceste prime idei privind uh, subiectul nostru. Dau acum cuvântul raportorilor din umbră. Și după aceea voi da cuvântul membrilor în sală. Haideți să nu ne întindem prea mult, nu mai mult de două minute de persoană. Începem cu domnul Fisas de la PP, care nu este în sală, nu îl înlocuiește nimeni. Atunci, mai departe, doamna McClarkin, nici ea nu este în sală. Dita, de, de la ALDE, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să felicit și eu Comisia pentru rezultatul obținut. Se transmite un mesaj important de către Uniunea Europeană, și anume că am reușit să ne modernizăm acordul cu Mexic. Și că apărăm în continuare liberalizarea federală a comerțului. Un singur lucru aș vrea să ridic în discuție, chiar dacă acest acord mi se pare foarte bun. E păcat că în contextul în care noi vrem să modernizăm un acord, nu, că nu ținem cont de toate aspectele importante pentru mediul de afaceri în secolul 21. Faptul că nu există prevederi în ceea ce privește fluxul de date cu Mexicul este un, o mare pierdere, după părerea mea. Dar fiindcă am avut experiența aceasta cu Japonia acum câteva luni, mă întreb de ce nu am putut să obținem ceva mai ambițios uh, cu Mexicul în ceea ce privește fluxul de date și aș vrea să aflu părerea Comisiei. Apoi, în ceea ce privește calendarul, ar putea să ne spună Comisia cu mai multe detalii care, este, care va fi procesul pe viitor. N-ați vorbit despre partea de traducere, însă în uh, termeni reali, când credeți că uh, se va aplica acest acord? Mulțumesc, Heidi Hautala din partea verților. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că venise vremea să modernizăm acordul cu Mexic, însă grupul meu are în continuare multe semne de întrebare. De pildă, cât de obligatoriu este acest acord pentru viitoarele guverne? În principi, un acord de principiu. Un acord de principiu sau acest acord de principiu Uh, este acum, uh, a fost acum încheiat în prag de alegeri generale care vor avea loc pe 1 iulie. Deci, uh, cum ne asigurăm că noul guvern va respecta acest acord? Și apoi, dacă am înțeles eu bine, articolul 22, alineatul 4 din acest acord de principiu se spune că un investitor poate să Uh, ceară despăgubiri pentru încălcarea acordului, chiar dacă acordul final nu va intra în vigoare. E, așa e și de ce, dacă da. Apoi, ne-ați explicat uh, foarte detaliat conținutul capitolului privind dezvoltarea durabilă. Însă, nu-mi place că se enumără o sumedenie de convenții internaționale și uh, se face referire la ratificarea Convenției 96 a OIM, care n-a fost încă ratificată, dar care este foarte importantă pentru lanțurile de aprovizionare. Este foarte important că se vorbește despre uh, protejarea faunei, dar uh, e adevărat că e suficientă prezentarea unui raport cu niște experți să ne asigurăm că se va întâmpla acest lucru. Apoi, în cele din urmă, ceea ce este corupție și spălarea de bani. Există cazuri dovedite uh, în ceea ce privește anumite bănci, în ceea ce privește spălarea de bani, deci vor exista uh, prevederi în ceea ce privește spălarea de bani în capitolul cu privire la anticorupție. Mulțumesc din partea GUE ar fi avut uh, cuvântul uh, Lola și uh, apoi Tiziana, dar nu sunt aici. Voorzitter, de commissie zegt... Aneli, mulțumesc. Așa cum s-a spus, s-a spus înainte și se spune din nou faptul că acordurile comerciale sunt, uh, benefic, sunt benefice de ambele părți. Dar uh, candidatul la alegeri vrea să uh, includă și uh, domeniul energiei, însă lucrurile se mișcă prea repede pentru uh, interesele Uniunii Europene. Trebuie, ar, conform tratatului, ar trebui să existe un studiu de durabilitate înainte de acord, dar acesta nici măcar a început, însă cum se face că avem un acord de principiu? Și am o întrebare pentru domnul raportor. Corupția este o problemă foarte mare în Mexic, mai ales în ceea ce privește narcoticele. De ce, de ce nu se aplică aici, de ce nu există o clauză a drepturilor omului pentru Mexic în acest acord? Și cum se poate aplica această clauză și în noul capitol cum se pot aplica sancțiuni apoi? ratificarea standardelor OIM în Mexic este și ea problematică aici. Ce facem pentru a rezolva asta? Sau pentru a ridica această problemă? Ați spus că mai trebuie finalizate unele detalii, dar dracul se află în detalii. Ne puteți spune mai multe despre aceste detalii? De ce nu au fi finalizate și ce mai rămâne de discutat? Mulțumesc! Mulțumesc. Carolina, ai cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Și mie mi se pare pozitiv că s-a introdus o clauză anticorupție și mă întreb care sunt instrumentele de care avem nevoie pentru ca ea să poată și uh, să fie aplicată. Este suficientă procedura prevăzută acum? Nu este foarte clar pentru mine. Apoi, clauza drepturilor omului e și ea foarte pozitivă, desigur. Știm însă prea puține despre cum se va derula procedura. Dacă, de exemplu, cineva consideră că i-au fost încălcate drepturile, ar fi interesant pentru mine către cine poate el să um, depună o plângere sau unde poate să se sesizeze ce s-a întâmplat, ce se întâmplă atunci în cu preferințele comerciale? Există vreun, vreo procedură de litigiu prevăzută sau care e situația? Un alt punct pe care vreau să-l abordez, normele OIM, care după cum se știe nu sunt toate ratificate. Vreau să știu cum se poate finaliza procedura și dacă se poate uh, finaliza mai repede, pentru că noi vrem ca toate să fie ratificate. Ce putem face în acest sens? În ceea ce privește capitolul pe durabilitate, știți că mecanismele de sancțiune ne sunt foarte importante. Știm care este situația cu uh, jurnaliștii, cu sindicaliștii și ONG-urile care sunt uh, chiar urmăriți, ba chiar și omorâți câteodată și vreau să știu dacă nu avem uh, mecanisme de sancțiune, nu vom putea să facem nimic, nu vom putea să protejăm drepturile lucrătorilor și nici standardele de mediu. Deci care sunt sancțiunile prevăzute? Îmi amintesc, de exemplu, că un coleg de-al nostru, Sorin Moisă, um, a fost uh, coleg la noi, care atunci se ocupa de acest dosar a ținut să existe un mecanism de sancțiuni și, din păcate, a rămas foarte puțin din eforturile sale. Cum putem să protejăm aceste uh, drepturi dacă nu avem un mecanism de sancțiuni. Și nici uh, la capitolul de uh, durabilitate nu se menționează de fapt o procedură clară. Nu există posibilități în cazul unor încălcări. Cum se sancționează aceste încălcări? Acestea sunt întrebările mele precise. Mulțumesc. Mulțumesc că ați ținut cont de timpul acordat. Acum Maria Arena. Merci. Um, je poserai... Mulțumesc. Aș adresa aceeași întrebare în ceea ce privește alegerile care vor avea loc pe 1 iulie. Care va fi marja de manevră în cazul în care puterea se schimbă în ceea ce privește negocierile viitoare legate de acest acord? Cred că trebuie să ne lăsăm o marjă de manevră atunci când s-ar putea să avem noi reprezentanți politici nou aleși care n-au participat la uh, negocieri. Uh, Apoi, în al doilea rând, uh, mă gândesc puțin la evaluarea acordului uh, existent. Haideți să ne gândim puțin la acordul nord-american uh, cu Mexicul, care avea o clauză legată de dreptul de muncă care viza mai ales munca copiilor și siguranța la locuri de muncă. Întreprinderile au un... mă scuzați, spune vorbitoarea. Lucrătorii au încercat să se plângă de faptul că nu s-au respectat aceste prevederi Însă, din păcate, asta n-a contat pentru că nu existau uh, uh, posibilități de sancțiune cuprinse în acest acord. Oare le vom cuprinde în acordul actual? Și apoi, a treia uh, problemă uh, vizează uh, complexitatea acestui uh, acord. Va exista o nouă discuție în Consiliu legată de complexitatea acestor uh, acorduri. Prin urmare, vreau să vă întreb, vom mai lucra la astfel de acorduri uh, mixte? Uh, Uh, sau va exista o separare a dispozitivului uh, textului. Apoi uh, există niște dispoziții propuse în acordul cu Canada. Acolo v-ați luat un angajament la nivelul Comisiei de a îmbunătăți ceea ce există în acordul cu Canada. Veți face asta? Și mă gândesc mai ales la capitolul de dezvoltare durabilă, unde ați propus să mergem mai departe uh, Uh, în acest domeniu, dar aici mi se pare că lucrați la status quo și nu vreți să promovați acest capitol. Mulțumesc. Joachim Schuster. Mulțumesc foarte mult, foarte pe scurt. S-au pus deja multe întrebări, dar eu am două întrebări cheie. Există o precondiție ca convenția OIM să fie ratificată înainte ca acest acord să poată intra în vigoare sau există doar o vagă indicație că trebuie după aceea ratificat pentru a recupera uh, timpul. Am mai avut astfel de experiențe. Iar în ceea ce privește capacitatea de implementare a măsurilor, am avut o discuție foarte lungă și cu Comisia despre capacitatea de implementare a capitolelor de durabilitate în acordurile comerciale. Ce a fost îmbunătățit în Mexic față de uh, acordul dinainte. Mulțumesc. Foarte bună întrebare. Domnul Rubich. Da, mulțumesc. Cred că una din întrebările esențiale este dacă vor fi contabilizate fluxurile de mărfuri. Știm că Joint Research Center-ul din Sevilla are o astfel de analize. Vreau să știu dacă există o analiză făcută despre cum au evoluat fluxurile de mărfuri. Pentru Corea de Sud, de exemplu, s-a putut analiza că a existat un plus de 30% pentru ambele părți. E chiar o poveste de succes acordul și s-a dus și la, s-a ajuns și la multe locuri de muncă noi și la o bunăstare evident pozitivă. Aș vrea să știu cine contabilizează așa ceva în cazul Mexicului. Noi avem încredere în uh, jurisdicțiile din uh, Mexic, dar la punerea în aplicare a tuturor uh, prevederilor care sunt prevăzute aici, noi avem încredere, deci, în aceste jurisdicții. Iar dacă nu există mulțumire pe măsurile prevăzute, ați putea să vă imaginați că aceste probleme s-ar putea rezolva și prin jurisdicții de arbitraj? Mulțumesc! Ultimul vorbitor, doamna Jamei. Je vais essayer d'être rapide. Voi încerca să fiu uh, foarte rapidă. E clar că, după părerea noastră, mesajul pe care îl transmiteți, uh, doamnă raportor uh, uh, lumii, către Mercosur, Mexic sau Australia, e că insistăm pe această filieră legată de carne de vită. Apoi, în ceea ce privește furajele animale sau uh, antibioticele în hrana acestor animale, acestea sunt practici interzise în Europeană, însă uh, există în Mexic. Vorbeați mai devreme de aspectele sanitare, fitosanitare, de sănătate și așa mai departe, iar aici eu cred că trebuie să fim precauți. Ora asta uh, pune problema trasabilității, a etichetării și, de ce nu, și a corupției. Deci trebuie să fim precauți. Etichetarea trebuie să presupună o afișare a unor informații pe uh, produs, pe produsele care vin din Mexic. Această etichetare trebuie supusă unei proceduri juridice defavorabile, pentru că există o jurisprudență pe care avem cu Statele Unite, care sistematic uh, a pierdut în fața Canadei. Iar în Mexic, uh, în ce privește Mexicul, se vorbește doar de uh, nediscriminare pentru animalele crescute acolo. Etichetarea de origine pentru produse este până la urmă o metodă de informare a consumatorilor. Un astfel de dispozitiv există deja uh, prin sistemul pe care îl folosește Franța și eu cred că toate aceste lucruri trebuie examinate cu precauție pentru că există problema uh, contenciosului cu privire la uh, principiul nediscriminării. Deci să fim precauți și să nu repunem în discuție chestiuni care sunt deja bine stabilite. Aici aș dori așadar să uh, insist să primim uh, lămuriri în legătură cu uh, obiectivul, pentru că, cum spunea și doamna raportor, consumatorul nu trebuie indus în eroare, pentru că, până la urmă, contează și sănătatea sa, de asemenea și preferințele sale. Mulțumim! Aș dori să invit acum pe noul ambasador, pe domnul Scaniero, să ia cuvântul pentru un maxim de 5 minute, vă rog. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să vă mulțumesc și să le mulțumesc membrilor comisiei pentru uh, prilejul pe care mi l-ați oferit de a vă asculta și de a vă spune câteva cuvinte. Ca nou ambasador al uh, uh, Mexicului, mă bucur foarte mult că pot participa la această reuniune prima reuniune care are loc după concluzionarea acordului de principiu, care reprezintă o prioritate pentru a consolida angajamentul cooperării strategice între Uniunea Europeană și Mexic. Așa cum bine știți, acest acord este un acord general, un acord ambițios, inovator, care are trei părți. În primul rând, este vorba despre consolidarea dialogului politic. Structurarea acestui dialog la cel mai nivel înalt pentru a ne încuraja cooperarea prin intermediul uh, uh, nivelului politic, dar și pentru a ajunge la acțiuni comune, pentru a face față provocărilor mondiale, pacea, securitate și dezvoltarea durabilă la nivel mondial. Apoi, elementul de cooperare. Acest acord oferă o platformă pentru noi sisteme de cooperare care să ne poată ajuta la, nivel sectorul, la nivelul sectorului public și privat în cooperarea științifică între Uniunea Europeană și uh, Mexic, dar și în cooperare uh, regională, asigurându-ne că resursele noastre umane și nu numai sunt folosite în beneficiul tuturor. Iar partea economică, acest acord deschide ușa unor uh, ocazii foarte importante în ceea ce privește accesul pe piața bunurilor și serviciilor, înlesnit comerțul și investițiile între Uniunea Europeană și Mexic, iar aici au de câștigat mai ales întreprinderile mici și mijlocii. Pe scurt, acest acord este un acord în care ambele părți au de câștigat, în care ambele părți primesc beneficii și care ne va permite să ne consolidăm dezvoltarea națională, să ne diversificăm strategic relațiile și în, cu exteriorul și care ne va permite să, să colaborăm mai bine pe scena internațională dar mai ales acest acord trimite un mesaj uh, comunității internaționale în ceea ce vește importanța comerțului liber, armonizat uh, cu scopurile de dezvoltare durabilă și incluziune socială. Este un mesaj politic pentru multilateralism, pentru uh, regulile armonizate care trebuie să fie respectate de toată lumea. Este un mesaj în egală măsură pentru comunitatea internațională care spune că Mexicul și comunitatea internațională se recunosc reciproc ca um, asociați indispensabili în uh, construcția guvernanței uh, globale, uh, care pariază pe dezvoltare durabilă și pe o lume mai uh, corectă, mai bazată pe incluziune, în care putem să luptăm cu marile provocări împreună și într-un mod armonizat, provocări pe ca, care apar din această lume care este, în această lume care este din ce în ce mai conectată și interdependentă. Și încă o dată vreau să vă spun că ambasada Mexicului vă stă la dispoziție uh, să colab- la o colaborare strânsă cu comisia dumneavoastră atât de importantă și vă spun încă o dată că așteptăm cu mare interes vizita, delegația de lucru care va avea loc la începutul lunii iunie sub uh, egida doamnei raportor, uh, doamna Uh, doamna Rodriguez Piniero și uh, a domnului Fisas și așteptăm cu nerăbdare această delegație care va fi extrem de importantă pentru consolidarea relațiilor noastre. Acestea fiind spuse, domnule președinte, aș dori să dau cuvântul acum reprezentantului comercial al ambasadei care se ocupă de negocierile tehnice privind pilonul comercial, în noul pilon comercial între Mexic și Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador. Acest acord vine într-un moment foarte important, nu numai dat fiind contextul mondial, ci pentru că distruge mitul că uh, Uh, uh, Mexicul trebuia să încheie mai întâi un acord cu NAFTA decât uh, înainte de cel cu Uniunea Europeană. Rezultatul pentru noi este unul foarte bun și cred că este la fel de bun pentru Uniunea Europeană, fiindcă în acest pilon comercial s-au atins rezultate foarte ambițioase în ceea ce privește accesul la piață pentru bunuri și servicii și s-au inclus și noi domenii și au fost avute în vedere toate sensibilitățile pentru a se obține echilibrul adecvat. Așa cum a spus uh, și doamna Rodriguez Piniero, pentru Mexic aceste negocieri au necesitat mari eforturi pe mai multe domenii inovatoare unde am înțeles că care sunt nevoile Uniunii Europene, că Uniunea Europeană dorește să obțină anumite rezultate în aceste negocieri. Iată de ce, chiar dacă terenul era nou și necunoscut, am ajuns la acorduri uh, bilaterale pentru a rezolva uh, dispute, uh, așa cum se întâmplă și la CETA. Nu multe țări au acceptat acest concept, deci am vrut să dăm dată de încredere față de Uniunea Europeană. Și în ceea ce privește achizițiile publice, în negocierile anterioare, compromisul Mexicului se limita la, doar la nivelul federal, iar în acest nou instrument, așa cum a spus Elena, Mexicul se angajează să realizeze un exercițiu care să ducă la uh, o parte a celor uh, Uh, a statelor în uh, compromisul de stat. Uh, trebuie să menționăm indicațiile geografice. Se cunoaște foarte bine interesul Uniunii Europene în ceea ce acest subiect și există un antecedent, dat fiindcă ambele părți au un instrument în vigoare în ceea ce privește protecția pentru băuturile alcoolice, însă solicitările Uniunii Europene cerau mai multă protecție la un nivel de standard de indicație geografică și extinderea acestuia la produsele alimentare. Rezultatele, rezultatul cel uh, ce 340 de indicații geografice uh, care nu includ băuturile alcoolice. Pentru Mexic 20 sunt 20 de produse și alimente și 19 produse artizanale. Și, bineînțeles, uh, putem să vorbim despre deschiderea pieței produselor agricole, consolidarea reformelor structurale ale Mexicului, cum ar fi energia, telecomunicațiile și așa mai departe, adoptarea unor noi subiecte, cum ar fi, de noi, nouă generație, cum ar fi uh, comerțul uh, durabil, subvenții, energie, anticorupție, IMM-uri, cooperare pentru bunăstarea animalelor și rezistența antimicrobiană și nu numai. În cele din urmă mă alătur celor spuse de domnul ambasador și, bineînțeles, vă stau la dispoziție dacă doriți să uh, aflați mai multe informații, dacă aveți îngrijorări sau uh, îndoieli în ceea ce este pilonul comercial și vreau să profit de ocazie pentru a uh, lăuda activitatea celor două echipe de negocieri care au avut un joc fundamental în ceea ce privește în ceea ce privește succesul acestor negocieri și vreau să mulțumesc încă o dată Elenei. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru uh, disponibilitatea dumneavoastră. Um, we had a lot of... Uh, Au existat uh, multe întrebări și comentarii. Înainte să dăm cuvântul doamnei Curie, aș dori să îi dau cuvântul domnului Pons din partea SAE pentru a ne prezenta puțin uh, aspectul politic al jocului, pentru că sunt acolo niște probleme legate de drepturile omului și altele care se țin de această parte politică. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, fiindcă s-a spus deja tot ce era de spus, Însă cred că este important uh, să se spună, și s-a spus acest lucru, că s-a făcut foarte mult progres pe multe fronturi în acest acord, care este unul global, așa cum s-a spus, unde există mai multe capitole, patru la număr, cu teme politice, comerciale și s-a registrat uh, progres la uh, toate aceste capitole. În ceea ce privește partea politică și de cooperare, noul acord, uh, la noul acord, uh, în noiembrie anul trecut s-au încheiat negocierile. Și mă declar mulțumit că există și un acord comercial uh, în care s-a încheiat pe 21 aprilie, așa cum s-a spus, este un pas înainte foarte important. Bineînțeles, mai rămân niște aspecte tehnice de finalizat și uh, mai avem ceva de lucru în ceea ce privește chestiile chestiunile instituționale și cele finale, dar așa cum s-a spus, sper să ajungem la un acord privind toate subiectele care au rămas deschise în următoarele săptămâni. Și uh, asta, înțel- și asta bineînțeles, uh, înseamnă că nu avem acord final până când nu vom ajunge la un acord privind toate aspectele și, bineînțeles, aici gasul Parlamentului este esențial. O să mă opresc aici, bineînțeles, dar dacă mai aveți întrebări, sunt, vă stau la dispoziție. Thanks a lot. Mulțumim. Da, Călic. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, tuturor uh, membrilor pentru aceste întrebări atât de bune și numeroase. Să vedem cât de repede reușesc să trec peste ele. În ceea ce privește dezvoltarea durabilă, da, angajamentele luate în cadrul acestui capitol care se regăsește online, în ceea ce privește dreptul social sau mediul, seamănă cu cele din uh, CETA. Însă există niște dispoziții specifice și acestui acord cu Mexicul. De exemplu, pune aplicare într-o manieră eficientă a codului de Paris, de la Paris să spunem, sau uh, extinderea domeniului de aplicare al mecanismului pentru societatea civilă ca să acopere întregul acord. De asemenea, există dispoziții specifice în ceea ce privește impactul uh, comerțului asupra biodiversității. Există un articol uh, de plin dedicat responsabilității corporațiilor. Sunt chestiuni așadar care sunt consolidate în acest acord cu Mexicul, dacă e să comparăm lucrurile cu CETA. Apoi, cât privește mecanismul de punere în aplicare, firește aici vorbim despre o discuție care se poartă de multă vreme și la multe ședințe, inclusiv la cele cu comisarii. Cum spuneam și anterior, um, există mecanismul uh, tradițional de punere în aplicare, care există și în cadrul altor acorduri comerciale, care include cooperare. De asemenea, presupune și uh, implicarea societății civile prin grupurile consultative naționale și, de asemenea, se poate face apel la un grup de experți, iar pe lângă asta mai există și rapoarte care pot deveni publice cred că Comisia este ferm convinsă că uh, aceasta este cea mai bună cale de urmat pentru a uh, pune în aplicare aceste acorduri în ceea ce privește uh, dezvoltarea uh, durabilă. Credem că acest sistem funcționează mai bine decât cel bazat pe sancțiuni. N-am văzut ca un astfel de sistem bazat pe sancțiuni să funcționeze în cadrul uh, altor acorduri. Uh, E foarte dificil de altfel uh, să demonstrezi că există vreun impact uh, specific al comerțului asupra convențiilor uh, din domeniul muncii, Convenția Organizației Internaționale a Muncii și așa mai departe. Eu cred că aceasta este principala problemă legată de sistemul de sancțiuni. Pe lângă asta însă, după părerea noastră, e mult mai probabil să obții evoluții pozitive atunci când abordarea se bazează pe cooperare. Și chiar dacă există o astfel de abordare bazată pe cooperare, pot să fie publicate anumite rapoarte și se pot putea dezbate publice legate de aspecte care apar în acest capitol. Asta funcționează ca factor de descurajare și, pe de altă parte, ca factor care poate îmbunătăți punerea în aplicare. În ceea ce privește indicațiile geografice, bine, aici vreau să fiu absolut uh, clară și pentru asta vă dau un exemplu, pentru că vorbim despre un produs important pentru Mexic, uh, de asemenea și pentru uh, Spania. Se face o distinție între brânza manchego din Spania, care e făcută din lapte de uh, oaie, și cea mexicană făcută din lapte de vacă în Mexic există posibilitatea de a vinde brânză manchego provenită din Spania, de asemenea și brânza manchego produsă local în Mexic. Această brânză manchego nu poate să aibă indicații care să facă trimitere la uh, Spania sau Mexic prin, uh, și asta în baza acestui acord. Uh, pe de altă parte, însă, într-adevăr, în Uniunea Europeană există o legislație legată de indicațiile geografice, ceea ce înseamnă că uh, brânza Manchego care poate fi vândută în Europa va fi uh, brânza produsă în uh, Spania, asta în conformitate cu sistemul european pentru indicații geografice. Acest lucru poate este relevant și pentru alte asemenea produse cu indicație geografică pentru care am făcut anumite adaptări specifice sau pentru care am arătat flexibilitate. Însă sunt foarte, foarte puține astfel de produse și puteți să fiți uh, siguri că nu este niciun fel de risc de confuzie uh, pentru consumatori în uh, legătură cu produsul pe care îl uh, cumpără. Deci, într-adevăr, aici etichetarea este foarte importantă. Tot în ceea ce privește etichetarea, mai răspund la o întrebare legată de acest subiect. Și anume, acordul stabilește niște reguli comune legate de etichetare care sunt foarte compatibile cu legislația europeană. Deci, n-ar trebui să existe niciun fel de risc să avem produse etichetate într-o manieră neadecvată cu privire la standardele europene. În ceea ce privește produsele mexicane care sunt importate și apoi vândute pe piața europeană, firește ele trebuie să uh, respecte toate cerințele SPS uh, europene și legislația din domeniu. De adevăr, principiul precauției uh, este parte a capitolului SPS. În ceea ce privește fluxul de date, după cum știți, Comisia a prezentat recent propunerea noastră legate de angajamentele cu privire la uh, fluxurile de date. Această propunere încă mai trebuie discutată cu statele membre și cu Parlamentul European. Deci n-am avut timp să prezentăm noua propunere uh, Mexicului. Există o clauză de revizuire în acord, ceea ce înseamnă că vom uh, putea de îndată ce vom fi finalizat discuțiile interne și de îndată ce acordul a intrat în vigoare, uh, să prezentăm propunerile noastre revizuite și să ne uh, referim la ele în uh, raportul cu Mexicul. Firește, nu ne împiedică nimic să facem totul mai devreme decât cei trei ani prevăzuți uh, în această clauză. Cât privește punerea în aplicare, cum spuneam și anterior, depinde totul de cât de repede finalizăm acordul, de modul în care reușim să îl finalizăm și din perspectivă juridică și apoi pot să spun că uneori lucrurile s-au întins aici uh, pentru două luni și din partea mexicană, câtă vreme foarte multă lume a lucrat la acest uh, acord. Uh, însă lucrurile pot să se întindă și mai mult până la șase luni. Știți, urmează alegeri uh, în Mexic pentru iulie, iar administrația actuală va mai rămâne în funcție până uh, în noiembrie. Vom încerca să finalizăm totul până atunci. Cu toate acestea, însă, nu cred că este rezonabil să ne așteptăm să prezentăm acest acord statelor membre uh, înainte um, de um, cea de-a doua jumătate a lui 2019, dacă ne gândim puțin și la uh, intervale de traduceri. Mi-ar, mi-ar dori, firește, însă să meargă lucrurile mai repede decât ne așteptăm. În ceea ce privește faptul că mâinile noului guvern ar fi legate, firește, acordul nu va fi fost deja ratificat din partea uh, europeană, prin urmare, noul uh, guvern uh, va trebui să se ocupe de asta. Poate aceasta este o întrebare mai potrivită pentru colegii noștri din Mexic. Da, e clar că noul guvern va trebui să ia acordul uh, așa cum este. În ceea ce privește beneficiile reciproce, da, într-adevăr, două părți au negociat acest acord și este corect să spunem că din partea noastră uh, Acordul ni se pare benefic pentru uh, Uniunea Europeană și suntem uh, convinși că și colegii noștri din Mexic uh, au negociat un acord care să li se pară și lor benefic. După cum spuneam, obiectivul unui acord este să avem ceva care oferă posibilități pentru ambele părți pentru a spori comerțul și investițiile Aici a existat o întrebare cu privire la acordurile existente și acordul care există în acest moment, care este în vigoare, însă pot să spun că în cazul acestui acord uh, uh, comerțul cu servicii s-a triplat în ultimii ani între Uniunea Europeană și Mexic și am asistat și la o creștere cu 7% a uh, comerțului anual cu bunuri ceea ce reprezintă o creștere uh, majoră și ceea ce putem uh, remarca și în relația cu alte state. Deci a existat o dezvoltare bună în baza acordului curent, uh, însă ne așteptăm uh, ca evoluțiile cu noile dispoziții să fie mai benefice pentru ambele părți. În ceea ce privește apoi evaluarea de impact cu privire la uh, sustenabilitate, da, am lucrat la ea în paralel. Acest uh, acord a fost uh, uh, negociat repede și din perspectiva legilor care urmează în Mexic. Și pentru că am dorit să profităm de aceste tendințe pozitive. Firește, ne-a interesat ce au făcut și consultanții în legătură cu această evaluare de impact asupra sustenabilității. Am văzut rapoartele și rămânem încrezători uh, că s-a ținut cont de anumite aspecte care au fost subliniate uh, în SIA. Raportul final însă nu va uh, fi dat publicității decât în iunie. Regretăm acest fapt, însă suntem încrezători că ceea ce a apărut în această evaluare de impact va, se va regăsi în acest acord. Cât privește finalizarea textului acordului, e bine, nu vorbim despre o negociere uh, legată de anumite discipline, ci vorbim despre un acord politic uh, cu detalii tehnice care trebuie încadrat într-o formă juridică, tehnică. Asta ia timp și, după cum spuneam, uh, uh există anumite uh, programe care trebuie respectate, uh, care cuprind cam câteva sute de pagini, deci și formatul este esențial. Asta va lua, cum spuneam, ceva timp. Dar nu mai există chestiuni care să mai trebuiască discutate și care ar putea schimba echilibrul uh, acestui acord și care ar putea să-l schimbe față de cum arată el în uh, prezent. Deci, vește Convenția Organizației Internaționale a Muncii, nu există cerințe de a adopta Convenția 98 a OIM în acest uh, acord, așa cum se obișnuia în acordurile noastre anterioare. Însă avem o discuție bună cu uh, omologii noștri mexicani și cu siguranță vom continua să urmărim aceste evoluții cu această lege care este în continuare în, la nivelul Senatului din Mexic. În ceea ce privește sistemul uh, internațional uh, uh, al instanțelor, acesta seamănă cu uh, cel pe care îl găsim uh, în CETA. Însă există și câteva schimbări uh, în acest acord care deja apar uh, și în uh, acest acord, nu doar în altele. Uh, dar asta presupune un angajament uh, ferm uh, pentru sistemul uh, de litigi internațional și angajamentul de a avea până la urmă un sistem al unui tribunal multinațional pentru investitori. Cât privește spălarea de bani și angajamentele asumate în anexa care vizează anticorupția, într-adevăr e un subiect foarte important. Cât privește punerea în aplicare, spuneam și mai devreme că vorbim despre consultarea unor experți, vorbim despre rapoarte, despre cooperare, dar atunci când vine vorba de sancțiuni sau punere în aplicare, ne interesează ceea ce se întâmplă la nivel intern în fiecare dintre părțile uh, acordului și, firește, ne interesează și angajamentele internaționale asumate atât de Mexic cât și de Uniunea Europeană. Nu construim un sistem uh, separat uh, față de ceea ce există deja în cadrul internațional. Cred că Cam atât în ceea ce privește acest aspect. Cât privește caracterul său mixt, da, este un acord mixt, așa cum se întâmplă și în cazul celorlalte acorduri de asociere. Apoi, egalitatea de gen. Există angajamente la capitolul politic, uh, angajamente ferme legate de gen. Există de asemenea și mai multe proiecte, 11 Uh, care privesc egalitatea de gen și care sunt în uh, curs uh, și care vor continua să funcționeze. Firește, genul poate fi adus în discuție la capitol TST, acolo unde se discută despre eliminarea discriminării. Asta privește și discriminarea la locul de muncă, firește. Și apoi, în ultim aspect, legat de drepturile omului. Firește, există o legătură stabilită prin orice fel de acord de asociere cu clauza esențială uh, legată de drepturile omului. Asta în partea politică a textului. Vedem că s-a consolidat dialogul politic și cooperarea, cum a menționat și colegul meu de la SAE. S-a decis de asemenea și consolidarea cooperării în cinci domenii specifice, și anume prevenția împotriva uh, uh, torturii, apoi disparițiile, protejarea uh, apărțelor drepturilor omului și uh, jurnaliștilor, a copiilor și adolescenților, precum și a uh, mediului de afaceri. Sunt chestiuni care vor continua la capitolul politic și uh, au fost uh, chiar uh, reconsolidate în partea politică aceste acord de asociere. Cu asta cred că am uh, reușit, sper că am reușit să acopăr toate aspectele. Dacă nu, sunt gata să revin și în bilateral. Mulțumim! Spune domnul președinte, mai întâi apreciem foarte mult uh, faptul că Comisia și SAE uh, analizează îndeaproape uh, poziția și modul de gândire al Parlamentului European și sperăm că vor ține cont de ele. Sunt sigur că vom uh, uh, reveni la chestiunile care țin de uh, muncă, mai ales având în vedere experiența proastă cu Corea și întrebarea legată de posibilitatea de consolidare a procesului. Și apoi, în al doilea rând, vom integra și problema legată de fluxul de date, pentru că foarte multe companii europene produc în Mexic și transferă date Așadar, avem nevoie de răspunsuri clare la această uh, chestiune legată de un flux adecvat al datelor. Pe de altă parte, însă, respectăm regulamentul cu privire la protecția datelor uh, care uh, a intrat în vigoare, care va intra în vigoare pe 21 mai. Nici acesta nu trebuie neglijat. Acum, uh, nu putem trage niște concluzii pentru că doamna raportor nu a putut să fie aici. Cum spunea și domnul ambasador, va exista și o misiune a noastră în Mexic în iunie, când vom reveni uh, la acest subiect. Vă mulțumesc și cu asta încheiem punctul 3 de pe de zi. Punctul 4 privește uh, un alt acord ce uh, și anume Mercosurul, cel cu Mercosur. Iar eu mă bucur că reprezentantul ambasadei Mercosur este aici, excelența sa, domnul Gauto Filmer, care este ambasador al uh, Paraguayului. Dânsul este și el alături de noi. Sandra Galina, binecunoscută nouă, este cea care va prezenta situația actuală a negocierilor. Aveți cuvântul. Uh, Bună dimineața tuturor și mulțumim foarte mult pentru că ne-ați invitat la această reuniune pentru ca să vă aducem ultimele informații despre stadiul negocierilor. După cum știți, am ajuns la etapele finale, să sperăm, cel puțin, așa încât subiectele sunt destul de dificile și, într-un fel, am avut o ultimă rundă la Asunción în uh, februarie, care s-a terminat pe 2 martie. Nu am mai avut runde de negocieri, de fapt, dar am avut contact permanent și întâlniri care erau mai degrabă țintite pe aspectele care erau dificile. Cel mai bun lucru pe care îl putem face astăzi este să vă ascult întrebările dumneavoastră, pentru că mai important e ce vă interesează pe dumneavoastră. Sunt foarte bucuros că ambasadorii sunt aici Ambasadorul Paraguayului este aici, care deține președinția și mă bucur foarte mult că este aici și că va lua cuvântul de asemenea. Sunt foarte surprins astăzi. Sunt foarte surprins. Cea mai, uh, cel mai scurt discurs din partea ta pe care l-am auzit vreodată, Sandra. Bun. Atunci, o să-i dăm cuvântul raportorului Ignacio Salafranca. Te rog. Soy eh, recién llegado, vengo de un... Uh, tocmai am sosit, am avut uh, vot la FET și n-am uh, avut ocazia să ascult intervențiile de până acum. Dar vreau să vă spun că negociatorii noștri au fost susținuți de Parlament întru totul. Dar dacă nu mă înșel eu, poate mă înșel, de la ultima rundă de negocieri ministeriale din, dice- din uh, decembrie uh, la, de la Buenos Aires, care a coincis cu OMC, nu am primit nicio explicație de la Comisie privind uh, stadiul acestui acord important. Iată, a trecut ianuarie, februarie, martie, aprilie, aproape că suntem la jumătatea lunii mai și chiar dacă eu ca raportor am vorbit cu doamna comisar, cu cabinetul său și cu negociatoarea șefă, cred că ar fi fost de dorit, ar fi fost folositor să știm în ce stadiu se află aceste negocieri importante. Printre altele, pentru că vreau să vă reamintesc că președintele Comisiei, în discursul său privind starea Uniunii, a spus că unul dintre obiectivele sale este finalizarea până la sfârșitul anului acestor negocieri și uh, Parlamentul, uh, prin raportul uh, Lopez, și-a manifestat aceeași dorință. Dar asta nu se întâmplă, nu s-a întâmplat și atunci cred că trebuie să ne întrebăm de ce nu s-a întâmplat asta. Uh, Mă rog, uh, cele două părți se arată cu degetul. Eu, ca membru al Parlamentului European, uh, nu vreau să fac uh, comentarii sau critici țărilor din Mercosul, ci ca membru al Parlamentului European, eu, la fel precum colegii mei, doresc să fac un control democratic și să înțeleg cum s-au derulat lucrurile. Și cred că s-a întâmplat ceva, domnule președinte, aici s-a întâmplat ceva. Adică, fără să aducă atingere voinței politice uh, altui reprezentant, se poate ca mandatul uh, negociatorului nostru pentru comerț să uh, fi suferit unele limitări în anumite cicluri, să zicem. Și mă îngrijorează că la începutul negocierilor în 2004 s-a stabilit că trebuie îmbunătățite uh, ofertele la sfârșitul negocierilor, acest ca punct de plecare și uh, Uniunea Europeană se bazează pe principiul liberei concurențe, iar în aceste negocieri comerciale noi am spus că progresul înseamnă comerțul înseamnă progres și pace și în momentul în, asta înseamnă că în momentul în care uh, partenerii noștri se arată competitiv, le închidem piețele. Iată, acum ne aflăm în fața unei noi runde de negocieri care se concentrează pe puncte concrete, cum ar fi sectorul auto, uh, indicațiile de origine, transporturile maritime și, uh, despăgubiri, și unele despăgubiri pentru sectoarele sensibile, cum ar fi uh, sectorul primar. Domnule președinte, nu trebuie să zăbovim prea mult asupra ce s-a întâmplat până acum, ci uh, haideți să ne energizăm pentru a finaliza lucrurile, fiindcă ne presează timpul. Vă, vă mărturisesc că m-am cam săturat uh, să aud că ni se spune că e mai bine să nu ne grăbim, să nu ne uh, precipităm și să o luăm încet, încetișor. Gata, gata. A trecut uh, vremea, au avut loc alegeri în Paraguay, în Brazilia vor avea alegeri în octombrie, la anul în Argentina și vor avea loc și alegeri europene. Domnule președinte, avem o ocazie extraordinară pe care nu trebuie să o pierdem trecem prin vremuri de tentație protecționistă pe care le cunoaștem cu toții și ar trebui să avem o audiere comună a Comisiei eh, INTA cu și AFET în ceea ce privește relațiile cu SUA. Și eh, îi rog pe prietenii Mercosur să fie realiști în ceea ce privește termenele în, pentru sectorul auto și să ne ridicăm cu toții la înălțimea împrejurărilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, iar acum o să dau cuvântul mai întâi raportorilor din umbră și după aceea mai am mai multe uh, cereri de cuvânt. Două minute cred că e suficient pentru toată lumea. Nicola Danti are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc pentru ocazia pe care o avem în această dimineață de a discuta un dosar atât de important, acordul comercial cu Mercosurul. Se spune mai nou că 90% din timp se face 10% din muncă și că în 10% din munca uh, finală se face 90% din uh, în 10% din timpul rămas se ating 90% din obiectivele finale. Am senzația că, într-adevăr, în 10% din timp am atins obiectivele și după aceea, la un moment dat, ne-am oprit. Ca și cum ne-ar fi frică să încheiem o astfel de negociere, ca și cum ne-ar fi frică să ajungem la miezul problemei. Parcă exact acestea sunt uh, problemele care preocupă Uniunea Europeană, uh, etanolul și celelalte probleme despre care am discutat. Însă după aceea au apărut și celelalte probleme și în ciuda celorlalte chestiuni discutate, mi se pare că au rămas puncte nerezolvate. Eu cred că aici avem de fapt o problemă politică și o spun negociatoarei noastre principale. Pentru că dacă situația politică în țările din America de Sud, mai ales uh, situația din Brazilia, alegerile care tocmai s-au terminat în Paraguay, dar nu acestea cred că au fost problema, dar uh, situația din Argentina pe care am văzut-o cât se poate de mult sub presiunea internațională în ultimele zile din cauza situației financiare, dacă acestea sunt elementele care de fapt definesc uh, agenda de astăzi, trebuie să înțelegem și ca un impact pe încheierea acordului comercial. Asta este ceea ce eu aș vrea să aflu de la doamna negociator șef. Dacă cu adevărat avem impresia că tocmai determinăm următoarele, ultimele detalii tehnice sau dacă de fapt ne aflăm aici într-un impas politic, într-un moment de oprire. Apoi aș mai vrea să mai menționez trei puncte la care cred eu că e nevoie de multă atenție din partea Europei. Primul punct, indicațiile geografice. Știm că avem anumite indicații geografice care se suprapun uh, din perspectiva denumirilor. Care sunt problemele care rămân de rezolvat la acest capitol important pentru noi europenii? Consider că și pentru celelalte țări ale Mercosurului se poate pune această întrebare. Un alt punct, principiul de precauție. Citim în presă diferitele acuze ale ministrului uh, uh brazilian de agricultură care acuză Europa uh, că folosește uh, mijloace uh, fitosanitare și sanitare pentru scopuri protecționiste. Eu cred că aici e vorba de cuvinte foarte clare pe care le-a spus. Noi facem aici un acord, dar nu vrem să tăiem din principii în domeniul sanitar și fitosanitar. Așa cum o spune și titlul acestui acord, e un acord comercial. Iar ultimul punct se referă la societatea civilă. Noi am avut, domnule președinte, vă rog frumos, dați-mi încă 30 de secunde. Am avut foarte multe întâlniri aici la Bruxelles cu societatea civilă care ne-a arătat în ce fel uh, nivelul de informare al societății civile lasă de dorit în țările din uh, Mercosur. Nu este deloc atât de ridicat cum ne-am dorit. Aș vrea să știu care sunt măsurile pe care dorește să le ia Comisia pentru ca să se asigure că și această parte a societății civile, deci, este uh, adusă la nivel. Eu, în continuare, sunt optimist și optimismul aduce cu sine și voință de a acționa. Vă mulțumesc, domnul Starbati. Mulțumesc. Aș dori și eu să atrag atenția că fereastra de oportunitate se poate închide din motive politice și uh, mai ales pentru că s-ar putea întâmpla ca era liberului schimb să se apropie de sfârșit, dacă ne uităm ce se întâmplă în America și ceea ce vine de acolo. De aceea, acordul cu Mercosurul mi se pare extrem de important. Câteva puncte critice. Industria auto a fost deja menționată. E vorba aici de regula de 45% de care ați vorbit înainte. Știm că țările din Mercosur au destul de multă producție proprie în domeniul uh, industriei auto, dar mai sunt lucruri care se pot negocia. Se mai pot negocia și uh, alte probleme pe care le-ați menționat, dar pentru mine ca economist uh, e destul de clar că dacă blocăm ceva undeva, trebuie să obții, vrei să obții ceva. Iar în domeniul industriei auto, mi se pare că se aplică politica de blocaj tocmai. Și vă întreb atunci pe dumneavoastră ce vor mexicanii să obțină dacă vor să cedăm la această cerință. Știu că tot timpul problema agricolă a fost una majoră și acum cu America nici nu mai vorbesc. Aș vrea să știu însă ce așteaptă de fapt partea cealaltă și ce se întâmplă în negocieri. Aș vrea să cer comisiei de asemenea și să fie flexibilă la acest punct, pentru că dacă importăm mai mult din țările Mercosurului este bine și pentru consumatorii noștri. Nu trebuie să ne gândim numai la producători, trebuie să ne gândim mai ales la comerțul agricol, la consumatori. Și eu zic să țină negociatorii cont și de acest aspect. Și în finalul intervenției E un acord foarte important, poate cel mai important acord, pentru că se dă un semnal pentru acordul pentru comerțul liber. Întrebarea mea este dacă negociatorii chiar știu care este sarcina care le revine și dacă le este clar cum se poate să ne întâlnim cu SUA în momentul în care se trece la măsuri suplimentare, nu numai la impunerea de tarife și taxe uh, vamale pe aluminiu și pe alte produse președintele american a vorbit de protecția industriei americane, deci noi trebuie să fim protejați, să vedem că s-ar putea să se întâmple și mai mult și noi ar trebui să punem, uh, să dăm un semnal puternic împotriva protecționismului. Noi, Uniunea Europeană, suntem predestinați. Ar trebui să ne luăm acest rol în serios. Mulțumesc. Mulțumesc. Dita. Dita. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc Comisiei pentru informațiile de ultimă oră e destul de necrezut, pentru că tocmai am terminat discuția pe modernizarea acordului de liber uh, schimb cu Mexicul și am început negocierile cu Mercosurul în 1999, deci cu un an înainte de acordul de liber schimb cu Mexicul a intrat în vigoare timpul chiar ne fuge de sub picioare. Noi tot spunem că e vorba de o fereastră de oportunitate, dar eu sincer nu cred că această fereastră va rămâne deschisă la nesfârșit. Tot auzim diferite termene și calendare, ni s-a spus 1 ianuarie, după aceea sfârșit de martie, după aceea acum este iulie. Trebuie să fim însă sinceri, chiar avem cu adevărat un calendar la care chiar ne oprim pur și simplu? Și o întrebare concretă în domeniul industriei auto, am citit foarte multe în presă în ultima vreme, fiind dat că acest sector este foarte important pentru Uniunea Europeană și în general, aș vrea să ne spuneți mai mult despre ceea ce se întâmplă cu adevărat în negocieri pe capitolul industriei auto. Mulțumesc! Mulțumesc din partea verzilor domnul Jadot, copreședinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, prezentarea care a fost făcută de către Comisia Europeană nu ne spune prea multe despre stadiul negocierilor și despre ceea ce se întâmplă cu adevărat. Însă eu sper că în răspunsul dumneavoastră să aflăm mai multe. Dacă nu, um, sigur, putem să ne schimbăm amabilități, dar atunci sunteți doar observatori și nu este niciun motiv, nu avem să vă dăm cuvântul dacă sunteți doar observatori și nu aflăm nimic. Altceva a fost deja menționat de către domnul Danti, principiul de precauție. Avem o sarcină foarte grea. În Brazilia, de exemplu, se încalcă principiul de precauție. Puteți să ne spuneți exact cum se ține cont de principiul de precauție în starea negocierilor în care ne aflăm acum? Să știm că, totuși, 100% din soiaul exportat de către Brazilia și Argentina sunt uh, culturi de soia modificate genetic. Cum putem să știm în ce măsură apar în import? Glifosatul, o problemă europeană și problema sănătății foarte de actualitate. După cum știți, există un scandal foarte mare în legătură cu aspecte sanitare legate și de carne, mai ales în Brazilia. Eu am auzit de multe ori că Uniunea Europeană dorește să uh, lupte împotriva schimbărilor climatice, dorește să protejeze sănătatea cetățenilor europeni, dorește să își apere fermierii, dar dacă există un acord care participă la distrugerea Amazoniei, atunci împreună cu atunci acesta, acesta care aduce cu sine importul de carne de vacă. Știm că există o legătură între fiecare um, fiecare vită exportată și uh, distrugerea pădurilor uh, amazone. S-a spus că există această legătură și mai avem și o altă problemă subsidiară în legătură cu serviciile. Paraguayul, Uruguayul au uh, plecat din TISA, din negocieri, care este situația cu negocierile, uh, adică care este partea despre servicii din acest acord. Și în legătură cu uh, principiul de precauție, capitolul dezvoltare durabilă, știți cât de mult Parlamentul European dorește ca acest capitol să nu fie doar o anecdotă din perspectiva sancțiunilor. Președintele Lange e foarte atent la acest capitol și noi la fel. Vreau să știu dacă se vor face ceva progrese pe subiectul acesta, având în vedere uh, miza de mediu și socială care este legată de Mercosur. Helmut Scholz are cuvântul acum în numele GUE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea și eu să mulțumesc Sandrei pentru că a acompaniat constant grupul de monitorizare pentru negocierile cu Mercosurul. Eu cred că e foarte important ca Parlamentul, care nu este negociator șef, ci trebuie doar să acompanieze cu un ochi critic aceste negocieri și să le controleze, pentru ca în final să poată să-și dea acordul sau nu, să fie foarte strâns legat de ceea ce se întâmplă. Acum 10 zile, grupul nostru a participat la o conferință foarte importantă și amplă despre aspectele negocierii cu Mercosurul, care a avut loc aici, și comisia a fost prezentă și mulțumesc pentru prezență. Afirmațiile auzite acolo însă au fost contradictorii. Am avut foarte mulți reprezentanți la nivel politic, la nivelul parlamentelor și al societății civile, din partea structurilor Mercosur și din partea statelor UE iar aspectele de protecție a mediului, de folosirea pesticidelor în Brazilia, în domeniul agricol, s-au discutat aici, s-au mai discutat și aspecte legate de siguranța alimentară. Am avut uh, reprezentanța ai Food Watch care au venit la acea conferință și care, din perspectiva mea, au uh, arătat puncte critice justificate care vin uh, spre noi odată cu ratificarea acestui acord sau semnarea lui. Dar vreau să trimit doar uh, două mesaje importante cheie, pentru că nu am foarte mult timp acum. Întrebarea este, care e situația totală politică? Mulțumesc foarte mult reprezentanților uh, diplomației uh, Mercosurului aici în sală, prezenți. Uh, pentru că eu cred că este foarte dificil să ajungem la un rezultat cu o situație foarte dificilă și în Argentina, și în Brazilia, și în mai multe state. E foarte greu să mergi să spui serios că avem nevoie de o fereastră de oportunitate până iunie, până octombrie trebuie să terminăm un acord comercial vorbește mai puțin de acordul liber decât vorbește de acordul de comerțul echitabil, mai degrabă decât de cel liber. Cum putem noi, prin uh, relațiile comerciale, să contribuim la o îmbunătățire a aspectelor sociale, economice, politice, de mediu în statul cu care creăm un acord? Pentru că altfel societatea nu va mai avea încredere în noi. E valabil și pentru uh, noi, Uniunea Europeană, dar și pentru statele partenere. Deci eu zic că, sigur, principiul de precauție contează tot ce, ce s-a menționat înainte, dar trebuie toate trecute sub această perspectivă. Și uh, eu zic că de aceea e mai puțin vorba de protecționism decât e vorba de un comerț echitabil, de un acord care să țină cont de interesele populației și de mediu. Mulțumesc! Fără microfon, președintele, mulțumesc! Nu s-a auzit cu i-a dat cuvântul președintele. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu, nu domnul Dartmouth. Doamna Beghin, spune președintele. Ea este raportor din umbră, dar e din grupul dumneavoastră, dacă nu mă înșel. Mulțumesc, spune doamna Beghin. Eu sunt raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus foarte multe și în legătură cu poziția noastră, noi vrem să subliniem că în etapa finală, uh, E necesar să menținem ștacheta foarte sus pe anumite puncte ale acordului, cum ar fi, de exemplu, riscul de a importa uh, prea mari cantități de carne de vacă și riscurile la care se spune Europa în acest sens. Europa în momentul de față este autosuficientă din perspectiva crescătoriei de animale. Poate ar fi mai bine să limităm concesiunile în acest domeniu. Dincolo de toate, noi suntem foarte îngrijorați în legătură cu standardele noastre alimentare care ar putea să fie amenințate de acest acord, ca să nu mai vorbim și de presiunea asupra animalelor și asupra mediului înconjurător. Un alt aspect care ne preocupă foarte mult este intrarea de mm, cantități foarte mari de biocarburanți foarte nocive pentru mediu în Europa. Problema mediului a fost deja menționată de către domnul Schulz nu se știe exact uh, câte cote vor putea să fie introduse în acest acord. În Brazilia, de exemplu, ne întrebăm dacă guvernul nou va avea destulă flexibilitate pentru ca să facă concesii suplimentare pe produsele uh, de lactate, de exemplu, la care încă nu avem destule um, limite. Și poate că unicul avantaj pentru Uniunea Europeană din acest acord uh, agricol ar putea să fie exact acesta. Ar fi bine să ne gândim însă și la regula de reciprocitate, la Um, comerțul cu vinul, unde Uniunea Europeană plătește 20% de taxe vamale către Mercosur și ei plătesc 10% către noi. Dacă tot vorbim de reciprocitate, poate că ar fi bine să asigurăm și în ceea ce privește achizițiile publice, pentru ca întreprinderile europene să poată să participe la licitații mai deschise. Două întrebări în final. Vreau să întreb Comisia, care sunt intențiile sale în ceea ce privește comerțul cu zahărul de trestie de zahăr, având în vedere scăderea avută în vedere pentru taxele vamale pentru acest zahăr. Acordul politic uh, care, cu Mexicul, care este foarte similar, a permis să se accelereze eventual uh, procedura și pentru Mercosur. Vreau să vă întreb dacă este adevărat acest lucru sau nu. Mulțumesc. Acum, în numele ENF, doamna Jame, sunteți foarte apropiați uh, unii de alții, aveți o nouă coaliție în Italia, nu? Da, eu sper, sper să ajungem la această coaliție. Uh, Doamnelor și domnilor, am ascultat colegii vorbind de avantajul pentru consumatori. Vreau totuși să nu uităm că consumul de carne a scăzut cu 27% în Europa. 33.000 sunt locurile de muncă amenințate în domeniul prelucrării car- cărnii și deci odată cu importurile din Canada și din Mercosur e vorba de mai mult de jumătatea producției europene. Deci nu e vorba de măsuri protecționiste aici, e vorba de salvarea unor filiere industriale de la noi din uh, Europa. Dacă vrem să vorbim de protecționism, domnule Jadot, ați vorbit de mai multe domenii, nu PPE-ul este cel care face așa ceva, Doamne ferește! Domnul Donta a revenit dintr-o misiune de studiu și a constatat totuși probleme de scandal sanitar și de carne. Nu putem să trecem peste aceste probleme. Sunt substanțe care sunt interzise în Europa și care urma să fie importate. E vorba totuși de măsuri protecționiste aici, dar de protecție mai degrabă a consumatorilor. Nu putem să nu ne uităm la așa ceva. Am pus întrebări înainte și despre trasabilitate și etichetare și vreau să pun din nou întrebarea mea ce facem pentru consumator, cum protejăm consumatorul și aș aș vrea foarte tare să uh, ținem mai ales cont de aspectul protecției consumatorilor în aceste negocieri, pentru că totuși, de altfel, vreau să vă amintesc și că suntem împotriva uh, negocierilor. Uh, dacă tot vreți să faceți ceva generos și bun, mai bine să ne gândim la consumator. Mulțumesc! foarte interesante aceste timpuri, coaliția dintre stânga și dreapta, verzi și dreapta, în fine, nu este subiectul nostru de astăzi și o să vedem ce spune colegul următor care are cuvântul David Martin. Mulțumesc, domnule președinte. Doar două întrebări foarte scurte care nu cred că au fost puse până acum. Accesul la medicamente în uh, acordurile noastre de liber schimb încercăm tot timpul să găsim un echilibru între protecția companiilor și a drepturilor de proprietate intelectuală, dar fără să restrângem accesul la medicamente. Folosir... Uh, există un uh, acord care permite vinderea um, substanței generice în continuare, de exemplu în Brazilia, în ciuda unor probleme care au existat. Uh, am primit uh, asigurări din partea Sandrei că există un echilibru, dar aș vrea să știu cum s-a avansat în negocieri pe acest subiect și uh, dacă care este situația individuală în anumite state din Mercosur, dacă există complicații deosebite în trunele dintre ele. A doua chestiune, ați vorbit de um, modelul acordului cu Mexicul. Am, am uh, văzut în discuțiile noastre că a existat Uh, și factori inovatori în acest acord. Vreau să știu dacă există și, uh, așa cum există în acordul cu Mexicul, un aspect legat de bunăstarea animalelor și dacă se va ține cont de acest uh, model. Mulțumesc. Domnule președinte, am trimis acum câteva săptămâni o întrebare scrisă către Comisia despre situația fermierilor mici în Brazilia și am, sunt foarte îngrijorată, n-am primit niciun răspuns până acum și vreau să cer acum un răspuns oral. Vreau să știu care este situația. Pentru că Mercosurul, adică acordul, îi lovește foarte tare pe fermierii mici, situația lor s-ar putea să se înrăutățească. Știm că se vor folosi mai multe pesticide, știm însă și că se, există o defrișare foarte evidentă în pădurile tropicale și că se poate ajunge la gaze cu efect de seră mult mai multe. Întrebarea mea către comisie este ce face comisia cu această situație, având în vedere evoluția evidentă și care sunt planurile ei. Un alt punct pe care vreau să-l mai menționez încă o dată este punctul meu de critică și anume că nu există nicio sancțiune la capitolul de durabil posibilitate. De ce Comisia însă vede că nu vede o nevoie de sancțiuni în momentul în care există încălcări? Care este motivul pentru care are această poziție Comisia? Și o întrebare despre drepturile omului. Există o clauză care este prevăzută pentru că situația din anumite state e îngrijorătoare? Și care este procedura de urmat? Ce se întâmplă, de exemplu, cu deportările violente? sau distrugerea unor case uh, sau a recoltelor țăranilor, despre care am auzit, o încălcare a drepturilor omului, ce ar aduce cu sine? S-ar putea activa clauza automat? Cine o activează? Dacă nu există clauza, de ce nu există o clauză pentru drepturile omului? Mulțumesc! Mulțumesc, e o chestiune de principiu să activăm o clauză, sigur că da, e o întrebare pertinentă, dar nu ușoară. Acum o avem pe Anne-Marie Miner. Dacă vă, voorzitter. Ja, voorzitter, ik had ook graag van eh, Sandra Galina gehoord wat de stand van zaken is, maar... Mulțumesc foarte mult. Eh, aș fi vrut să um, aflu de la doamna Galina care este starea de fapt. Din păcate nu s-a spus nimic. Primim mesaje care se bat cap în cap privind eh, acest acord. Um, comisarul Hogan spune una, iar, iar până la urmă nu înțelegem nimic. După aceea, să vedem, aș vrea să, să-mi răspunde comisia privind criticile care s-au ridicat. Există probleme cu mediul înconjurător, medicamentele, fluxurile financiare și așa mai departe. Nu ne surprinde acest lucru. Aceste lucruri sunt uh, acoperite în toate acordurile cuprinzătoare și Mercosurul nu este excepție. Apoi, noi avem relații comerciale cu țări în care există corupție, trafic și așa mai departe. Cum răspunde Comisia acestor critici și ce faceți pentru a integra toate aceste critici în negocieri și în discuții? Mulțumesc și nu în cele din, din urmă, domnul Dartmouth. Foarte pe scurt, în primul rând vreau să felicit Mercosurul, dacă îmi permiteți această impertinență pentru faptul că a suspendat Venezuela în 2016. Dar ar fi fost de aceeași părere și alte țări și ce bine ar fi fost să facă același lucru și Partidul Laburist din Marea Britanie. Acest acord este de fapt un acord de liber schimb uh, în esența sa. E adevărat? Da, văd că dă din cap reprezentantul comisiei, deci probabil că am dreptate. Am o întrebare pentru comisie. Acesta este un acord de liber schimb. Propuneți un, uh, o clauză de liberă circulație a persoanelor și dacă nu, de ce nu? Și ce propunere aveți în ceea ce privește vizele. Relaxarea regimului vizelor cu Mercosul. Dar întrebarea este, de fapt, dacă există o clauză privind libera circulația persoanelor și dacă da, sau dacă nu, de ce insistă Comisia asupra libertății de circulație a persoanelor uh, în alte negocieri privind liberul, uh, privind comerțul liber, liberul schimb? Înainte de a da cuvântul domnului ambasador, vreau să adresez și o întrebare. Sandra, e drept că negocierile au loc într-o perioadă în care discutăm și despre Brexit. Cum se oglindește subiectul Brexit în aceste negocieri? putem să ne gândim și la asta la nivel general în negocierile noastre, chiar dacă Mercosul nu este afectat direct. Domnul Vilman, aveți 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată vreau să vă spun că pentru noi, pentru reprezentanții Mercosul, este o mare plăcere și un privilegiu uh, să ne aflăm aici și să uh, luăm cuvântul în fața acestui uh, grup uh, extraordinar care discută despre comerțul internațional. Așa cum s-a spus aici, suntem acum în faza cea mai grea a negocierilor, fiindcă acum se ridică aspectele cele mai complicate în discuție. Am uh, parcurs un drum lung, uh, s-au făcut uh, nenumărate eforturi de ambele părți pentru a ajunge unde suntem și aș dori să încercăm acum să rezolvăm și problemele restante. Iată de ce poate nu este momentul acum să discutăm aspecte punctuale, dar aș vrea să vă spun că Mercosur se, s-a angajat la nivel înalt uh, în vederea finalizării acestor negocieri. Avem reuniuni frecvente în acest sens, videoconferințe uh, cu, uh, cu miniștrii de comerț și cu consilierii, cu cancelarii pentru a da avânt acestui proces și pentru a sprijini negociatorii cum, pe negociatori cum trebuie și s-a hotărât de curând să se înlesnească venirea experților pentru, la Bruxelles pentru a, veni, pentru a discuta aspecte punctuale. Și iată, continuă negocierile și în acest moment. E important să se spună că Mercosur este unit și negociază împreună obiectivele și, eh, condițion, și condițiile impuse în aceste negocieri în prima lor fază. Mercosur e foarte prudent uh, în ceea ce privește jocul învinuirilor, așa numitul joc al învinuirilor, pentru că dorește să aibă un contact lin uh, la nivelul uh, delegaților și nu dorește să-și transmită mesajele prin presă. Noi avem o linie directă de comunicare cu doamna comisar Malmström și cu doamna negociator și acolo ne exprimăm îngrijorările și cum bine vă dați seama, evităm astfel să ajungă în presă problemele noastre pentru ca în societate să nu, se să nu existe o, o imagine greșită a acestor negocieri. Noi considerăm uh, că există o dorință a societății care sus de a susține acest acord. Există, bineînțeles, că sectoare care vor să-și apere confortul și alte grupuri care se opun oricărui fel de acord. Acest lucru este inevitabil. Dar credeți-mă că uh, există foarte multă voință pentru finalizarea acestor negocieri Bineînțeles, ă, dacă rezolvăm problemele mai grele, ceea ce este evident și ne dăm seama, domnule președinte, că ambele părți trebuie să facă sacrificii în acest sens, fiindcă nu vom putea avea niciun acord în care o parte dorește să-și protejeze sectoarele sensibile și ă, vrea deschidere de la cealaltă parte doar pentru propriul său interes. Deci este important să existe coerență de ambele părți pentru a putea să încheiem negocierile. Deci vor trebui să se facă sacrificii de ambele părți și trebuie să lăsăm deoparte protecționismul și încercarea de de a da dovadă de un paternalism exagerat. Cu toții vrem să ne protejăm consumatorii și vă rog să mă credeți că și noi suntem foarte angajați față de consumatorii noștri și, bineînțeles, față de cei europeni. Că vrem să, uh, să asigurăm un nivel adecvat de protecție și cu toții căutăm reguli uh, corecte, așa cum a spus și dumneavoastră și au mai spus-o și alții alți stimați membri ai acestui, acestei comisii. Dorim nu numai un acord de liber schimb, ci mai ales un acord corect. Iar noi suntem foarte angajați și uniți în ceea ce privește obiectivul de a ajunge la un acord uh, corect. Cam atât aș dori să vă spun această dimineață. Vă mulțumesc încă o dată dumneavoastră și stimabililor membrii pentru faptul că mi-ați dat prilejul de a vă spune câteva cuvinte în numele Mercosurului. Vă mulțumesc, mulțumesc, domnule ambasador. Sandra, acum ai cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc că ați invitat uh, pe domnul ambasador uh, și mulțumesc domnului ambasador pentru cuvintele spuse privind ce am obținut până acum și ce dorim să obținem și în continuare. Vreau să clarific niște lucruri pentru a nu rămâne chestiuni neînțelese în ceea ce acest acord. În primul rând, este un acord de asociere. Este mai amplu decât un simplu acord de acord comercial. Și să nu uităm că există și un aspect politic în acest acord uriaș care care este umbrit, să zicem așa, de ce se întâmplă. S-a vorbit despre siderurgie, oțel, aluminiu și alte chestiuni care depășesc sfera de aplicare a acestui acord, care afectează. Vreau să răspund mai întâi întrebări privire la Brexit. Brexit și toate chestiunile, tot ce se întâmplă la ora actuală, au, bineînțeles, un oarecare impact asupra oricăror negocieri, fiindcă, bineînțeles, nu trăim într-o bulă. Știm foarte bine că ce se întâmplă în China, capacitatea are un impact asupra economiilor emergente cu care discutăm. Deci dacă, dacă vreți, există o legătură cu tot ce se întâmplă. S-ar putea să existe niște excepții, niște insulițe în uh, mijlocul Atlanticului care mm, sunt în alte faze, dar totul până la urmă merge mână mână, totul este conectat și Brexitul afectează negocierile, bineînțeles. Aș dori acum să trec direct la primul element care se ridică de fiecare dată când în discuție de fiecare dată când vorbim despre acest acord, agricultura. Agricultura este greu de gestionat în acest acord, fiindcă suntem complementari, într-un fel. Vreau să, aș vrea să vă spun că este important ca noi să gestionăm lucrurile cum trebuie. Iată de ce uh, trebuie să ne dăm seama că Europa va avea de câștigat în ceea ce privește agricultura aici. Deci nu este drept că uh, e acolo doar de formă. Nu, nu, nu. În primul rând, bunăstarea animalelor. Vom, uh, vor exista prevederi privind bunăstarea animalelor. În, uh, nu știm dacă va fi vorba de un capitol sau un capitol în care vor fi prezente și alte elemente, fiindcă vom, uh, vor fi prevederi privind rezistența antimicrobiană și aici avem cele mai mari, cele mai mari Uh, uh, cirezi din lume, deci au interes să fie alături de noi în uh, ceea ce privește rezistența antimicrobiană. Deci să nu credeți că dacă ne izolăm avem de câștigat. Nu, dacă dacă ne alăturăm partenerilor noștri, nu înseamnă că ne schimbăm sistemul, fiindcă nu asta prevede acordul, ne păstrăm sistemul, însă vom avea o mai mare pondere la nivel internațional unde se discută aceste aspecte. Și apoi, încă Uh, un, uh, alte succese pentru Europa este vorba de sectorul sanitar și fitosanitar. Niciodată nu vom accepta să scadă standardele acolo și mai ales în această negociere, dat fiind că eu sunt, eu sunt convinsă că este o chestiune extrem de importantă. Aici am creat un capitol care se bazează pe reciprocitate. Reciprocitatea înseamnă că uh, cele mai înalte standarde uh, Eh, pe care le putem eh, avea vor fi respectate și nu numai aceste țări vor fi aliații noștri în eh, lupta pentru menținerea acestor standarde. Într-adevăr, a, a existat fraudă. Eu nu sunt numai un angajat al Comisiei Europene, sunt cetățean european și sunt șocată de ce s-a întâmplat, dar se întâmplă și fraudă în Uniunea Europeană, are au loc și cazuri de fraudă. În primul rând trebuie să prevenim frauda, în al doilea rând trebuie să nu ajungă aceste cazuri de fraudă pe piața noastră, e, adevărat. Și textul de pe, pe care și documentul de pe 28 martie, fiindcă acolo veți găsi un capitol care e foarte important pentru mine privind aspectele uh, sanitare și fitosanitare, ceea ce este pri, principiul precauției um, acest capitol se, acest, această referire se, se, introdu- se regăsește și la capitolul TSD, fiindcă principiul um, precauției depășește aspectele legate de, sanitar și, de sistemul sanitar și fitosanitar. Apoi, dacă tot vorbim despre asta, vreau să vorbesc și despre sancțiuni la capitolul TSD. Am văzut că s-au propus um, unele Uh, aplicări ale regulilor care să îmbunătățească situația. Noi suntem convinși că se va întâmpla acest lucru și, dat fiindcă s-a discutat foarte mult despre societatea civilă și participarea acesteia în negocieri, vreau să vă spun că mie îmi pare bine că, negocia- că aceste negocieri promovează dezbaterea în mod indirect și vreau să vă spun că um, de fiecare dată când suntem, când suntem în uh, regiunea Mercosur, am cerut întotdeauna o, uh, am, început, am cerut întotdeauna întâlniri cu uh, societatea civilă. Eu întotdeauna am vrut să avem dezbateri cu societatea civilă, fiindcă nu putem să facem nimic fără societatea civilă. Noi suntem consumatori, dar nu suntem numai consumatori, bineînțeles, și trebuie să uh, analizăm uh, întreaga situație a celor care discutăm. Liberul schimb, uh, uh, da, este o, mai, mai complicat. Vrem să avem un acord care, în primul rând, să promoveze valori. Poate nu sunt pe aceeași lungime de unde în ceea ce privește sancțiunile cu domnul președinte, dar uh, suntem foarte angajați în ceea ce privește, bineînțeles, mediul înconjurător, drepturile laborale, aspecte la care țin foarte mult, fiindcă nu putem să avem acord de liber schimb fără um, o tratament corect al acestor chestiuni. Acum, niște acțiuni, niște aspecte specifice. Drepturile omului, da, sunt acoperite, există și sancțiuni aferente, fiindcă sunt, fiindcă face parte dintre elementele esențiale care sunt asociate de sancțiuni și trebuie să nu uitați că pentru cele opt convenții principale incluse în capitolul privind uh, dezvoltarea durabilă și comerț uh, sunt incluse și acestea. Apoi, uh, în ceea ce privește mm, realizările cu privire la agricultură, aici intră și indicațiile geografice, precum și o plus valoare în termen de export pentru aceste țări. În ceea ce privește indicațiile geografice, cred că uh, s-a făcut o treabă extrem de bună din partea Mercosurului, fiindcă și-au dat seama că, în cele din urmă, că erau uh, pe o poziție total diferită, iar acum vine momentul adevărului pentru unele indicații e nevoie ca partenerii noștri, așa cum a spus și domnul ambasador, să nu să nu uh, dea să nu permită celor care ar vrea să să-și, să-și, uh, să uzurpeze aceste nume și definiții să o facă. Să revenim la sectorul auto, despre care se vorbește mult și în presă și uh, din cauza influenței acestei legături între Mexic și Mercosur. Ar vrea să specific un lucru. Lucrurile și negocierile sunt total diferite. Uh, Mexicul era o modernizare, acesta este un acord. Acum, în ceea ce este sistemul auto, avem mai multe chestiuni mai greu de gestionat Ehm, regulile de origine sunt o chestiune care a fost scoasă în evidență, da, e adevărat, dar vreau să vă spun că la Mercosur avem uh, foarte multe poziții, poziții diferite. Unele țări ar dori să um, asambleze mașinile și au reguli mai flexibile și alte țări care sunt mai puțin flexibile, fiindcă au propriile lor uh, companii pe care doresc să le protejeze. Deci există probleme în ceea ce privește calendarul, da, pentru liberalizarea sectorului auto, calendarul nu este mulțumitor și asta este un eufemism. Încercăm să găsim un echilibru între nevoile noastre și nevoile partenerilor noștri. S-ar putea să Uh, analizăm și aspectul TBT. Știți că încercăm să avem o anexă, fiindcă dorim ca securitatea să fie cea mai importantă și um, uh, poate pe viitor vom avea mașini fără șofer care poate vor fi conduse de, de Google, cine știe. Și în ceea ce privește Uh, barierele tehnice în calea comerțului, TBT-urile, trebuie să avem foarte mare grijă, fiindcă uh, nu există doar un aspect care e important ceea ce privește sectorul auto, ci unele aspecte care sunt universale, să zicem așa. Acum, în ceea ce privește medicamentele, această chestiune este foarte importantă. Aceste țări uh, nu sunt angajate doar față de Convenția privind schimbările climatice și doar și obiectivele de dezvoltare ale mil, ale mileniului. Noi am uh, uh, spus că, uh, că avem uh, un obiectiv 3.8, asta înseamnă că vrem acoperirea uh, asigurării medicale generale și uh, Uh, în Brazilia, tratamentul, tratament se oferă acum și persoanelor celor mai sărace. Încercăm să găsim formularea potrivită din acest capitol, dar e clar că în Europa dorește să, să apere acest obiectiv de dezvoltare a mileniului. Suntem angajați și nu putem să îl subminăm cu un uh, mic acord de liber schimb. Îmi pare rău dacă nu răspund tuturor uh, întrebărilor adresate. Ceea ce și serviciile, vreau să vă spun că nu trebuie să facem o confuzie între migrație și servicii. Vom uh, avea o cotă specifică pentru experți, pentru persoane care au în alte calificări pentru a le permite să, uh, să circule Asta este un este prevăzut în capitol privind serviciile, nu avem un, nu, un capitol migrație. Uh, îmi pare rău dacă nu am reușit să răspund tuturor întrebările, întrebărilor. Această dezbatere este extrem de interesantă și poate ar trebui să, uh, să continue, poate într-o altă formă, la un moment ulterior. Acum am o întrebare despre Brexit. Există o uh, chestiune specifică, cotele tarifare. E vorba de 70-100 de mii de tone de carne de vită, să zicem, nu știm cum se va face partajarea uh, sarcini între, între Marea Britanie și restul Uniunii Europene. Nu s-a negociat încă acest lucru, dar cum, ce, cum aduceți în discuție acest subiect, uh, fiindcă cota, uh, ca, pentru ca cota Marii Britanii să nu ajungă în, uh, pe piața Uniunii Europene. E greu să vă răspund la acest lucru, fiindcă, fiindcă um, acest, uh, această chestiune se decide la un nivel superior. Vreau să vă spun că noi, bineînțeles, ținem cont de faptul că există Brexit, că se întâmplă Brexitul și asta uh, este valabil nu numai pentru mine, ci și pentru și ci și pentru alte aspecte și avem uh, cote tarifare pentru aceste produse sensibile, fiindcă nu dorim să liberalizăm totul. Spun asta pentru că se vehiculează ideea că facem asta. Nu există cote tarifare pentru asta, pentru uh, zahăr și pentru alte aspecte și produse sensibile. Deci vă dați seama când în momentul în care discutăm despre ce uh, produse să, să introducem și ce să punem pe masă negocierilor, ținem cont de aceste aspecte sensibile, printre care și Brexitul. Intervenție fără microfon. O să funcționeze până la urmă lucrurile. De ce nu? Totul uh, e legat, totul merge mână în mână. Și, bineînțeles, um, urmărim evoluțiile la grupurile de monitorizare. Mulțumesc, domnul raportor. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Vreau să subliniez niște aspecte. Cred că Sandra a reamintit că acesta este un acord de asociere politică, cooperare economică, care duce la o liberalizare progresivă a schimburilor. Uh, reciproce. Pentru că, vă spun asta pentru că unii au spus că e nevoie de o clauză democratică și, bineînțeles, acesta este un element esențial al, ra- al raportului și există, dar vă reamintesc că este bilaterală, reciprocă și uh, care poate fi cerută de ambele părți. Bineînțeles, agricultura este un sector sensibil, reprezintă 3,5% uh, din uh, PIB-ul mondial și este clar că acest sector trebuie să fie protejat de uh, Uniunea Europeană. Dar 96,5% uh, din uh, sectoarele, din sectoarele economice vor avea de câștigat de pe urma acestui acord și așa cum a spus și Sandra, Uniunea Europeană are interese foarte importante ofensive în sectorul agricol, unde, bineînțeles, domnul Hogan, domnul comisar Hogan, are uh, un mic buget uh, de 50 de miliarde de euro anual pentru a compensa sectoarele care ar putea fi afectate. Dar nu știu, că, nu știu dacă ar putea fi afectat sectorul cărnii, fiindcă Uniunea Europeană în 2004, când s-a suspendat negocierile, Uniunea Europeană, atunci eram 15 state membre, am oferit un număr de tone superior uh, cifre care există, care există în discuție la ora actuală. Și uh, cred că cu negocierea acordurilor de, cu Canada, Japonia și mai departe, se deschid uh, noi posibilități și noi piețe pentru cetățenii noștri. Și vreau să transmit în final două mesaje, domnule președinte. În primul rând, pentru partenerii noștri de la Mercosur, vreau să le spun că trebuie să găsim o soluție rezonabilă pentru sectorul auto, fiindcă altfel va fi foarte greu să încheiem aceste negocieri uh, în mod satisfăcător și termenele este un element foarte important pentru a găsi soluții. Comisia Europene, vreau să-i spun un lucru, să fie flexibilă, să încerce să aibă o viziune de colaborare și, bineînțeles, există unele uh, Uh, măsuri excesive din partea Uniunii Europene, dacă ne uităm la alte acorduri încheiate de Uniunea Europeană, dar este clar, domnule președinte, că o liberalizare de 92% uh, a schimburilor va duce câștiguri întreprinderilor noastre, va da mai multe uh, mai multe alegeri consumatorilor noștri și mai multe șanse cetățenilor noștri, deci uh, noi trebuie să profităm de această rundă de negociere și, așa cum am spus la început, să fim la înălțimea împrejurărilor. Aspectele sanitare și fitosanitare uh, sunt aplicate de Uniunea Europeană. Sandra a spus că trebuie să fie aplicate în regim de reciprocitate. Am avut aceeași problemă cu a, a, problema aceasta cu Brazilia, dar e clar că autoritățile braziliene au fost cele care au denunțat problema și a, uh, domnul comisar a, uh, a luat frâiele în mână rapid și acum acest argument nu este, de, nu este adus în... Uh, iar acum acest acord trebuie depășit, acest argument trebuie depășit pentru ca acordul să fie finalizat. Mulțumesc, am încheiat cu punctul 4, trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Protecția împotriva importurilor subvenționate și de dumping de la e vorba de modernizarea legislației anti dumping, iar uh, aceasta a fost uh, unul dintre succesele Parlamentului de anul trecut, uh, un acord cerut Consiliului privind această nouă legislație. Și vă amintiți că am așteptat poziția Consiliului timp de trei ani. Până la urmă am reușit. Iar acum putem încheia cea de-a doua lectură. Domnul Fielner nu este prezent, prin urmare îi dau cuvântul domnului Winkler, care îl va înlocui. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, cum spunea și domnul președinte Lange, vorbesc în numele lui Christopher Fielner, care este raportor uh, pentru acest uh, subiect, uh, DDI, dar din păcate nu a putut fi prezent astăzi aici. Sunt câteva instrumente care sunt poate controversate în politica comercială, și unul dintre acestea este cel prezent. Este vorba despre o deviere de la um, uh, taxele vamale sau perceperea unor taxe vamale mai mari decât uh, cele prevăzute în diverse acorduri sau în acordurile cu OMC. Domnul președinte, vă rog, păstrați liniștea. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Winkler. Uh, Acordul de modernizare a diverselor instrumente comerciale ale Uniunii Europene este prima remodelare din 1995 încoace. Marchează de asemenea finalul unui proces lung care a început în 2007 cu uh, o inițiativă a fostului comisar Mandelson urmată de o propunere legislativă. În 2013 a fostului comisar De Hucht. Până la urmă, reforma va face aceste instrumente mai previzibile, mai transparente și mai eficiente. Pe scurt, în ceea ce privește câteva dintre chestiunile mai delicate și ceea ce a reușit să obțină Parlamentul negocierea cu Consiliu, uh, în ceea ce privește uh, uh, regula unor taxe mai reduse, ea nu se va aplica unor taxe antidumping dacă există distorsiuni mai mari de 17% din costul bunurilor va exista o perioadă de mm, predezvăluire de 3 săptămâni pentru a ne asigura că nu se uh, vor acumula stocuri și că vor exista uh, niște uh, clauze de salvgardare pentru posibilele daune aduse industriei europene. Sindicatele vor fi par- părți interesate în acest proces. Standardele noastre sociale și de mediu din Europeană vor fi protejate prin aceste noi dispoziții Uh, la nivelul întreprinderilor, calculând taxele pe uh, uh, baza unor marje de pagubă. E clar că vor exista și zone de comerț exclusive dacă asta va presupune o atenuare a șocurilor pentru industria uh, europeană. Uh, Cred că un astfel de acord ar trebui susținut de o mare majoritate, chiar și în Consiliu, dar, de asemenea, și Comisia noastră poate susține un acord preliminar. Mulțumim, domnul David Martin. Cred că pot să fiu de acord cu evaluarea lui Christopher Fielner prezentată de domnul Winkler, că uh, Uh, ne-au sosit niște vești bune după 5 ani. Eu uh, cred uh, că nu am fost avertizat din timp asupra ceea ce se întâmplă, dar e bine că s-a ajuns la acest acord și important este să reținem și poziția uh, Consiliului prin uh, domnul Winkler ar dori să-i mulțumesc lui Christopher pentru munca sa, pentru că știu că pentru uneva, unele dintre aceste detalii uh, Christopher nu a fost la fel de entuziast ca și noi, dar ar uh, ales să respecte poziția Parlamentului. Am două întrebări. Una e o chestiune care s-ar fi un raportor și anume aspectele continentale, pentru că nu am primit încă detalii Iar în ceea ce privește raportul de uh, implementare, vreau să știu regulamentul de implementare cum uh, va funcționa, când îl vom uh, primi. Și apoi, uh, uh, capacitatea Comisiei de a face față noului regulament uh, mă preocupă pentru că există o problemă legată de resurse aici. Uh, Trebuie să putem avea anchete derurate mai uh, repede, apoi uh, e muncă suplimentară legată de calcularea uh, pragurilor, de stabilirea taxelor vamale, apoi mai multă muncă legată de raportarea la standardele sociale și de mediu. Deci sunt sarcini serioase care necesită resurse. Dar dacă e să funcționeze acest regulament, aceste resurse trebuie alocate acest regulament. Altfel, regulamentul nu va însemna nimic în foarte scurt timp. Deci ce plan are Comisia în legătură cu aceste aspecte? Domnul Joado, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Ehm, sunt de acord uh, cu uh, avizul și munca depusă de racortor. Nu a fost uh, o negociere facilă. Poziția Parlamentului a fost suficient de puternică într-o anumită măsură Mm, pentru a nu ne diviza în fața unui consiliu care, trebuie spus, nu-și dorea prea multe. Și am reușit să rezistăm la aproape toate punctele. Este un moment uh, important pentru că avem un acord pe care l-am găsit, însă acesta nu este revoluționar, mai ales în ceea ce privește chestiunile sociale și de mediu. Uh, ține însă cont de aceste uh, aspecte, chiar dacă în marjele de prejudiciu sau uh, în ceea ce privește prețurile sau uh, rapoartele care vor trebui scrise și difuzate public de către Comisia Europeană. Deci sunt niște puncte atinse. Însă dacă ne dorim ca cetățenii europeni să fie complet conștienți de ceea ce am uh, realizat, ei bine, trebuie ca aceste instrumente să existe și asta că vorbim despre metodologie sau despre publicare la nivelul Comisiei Europene. Firește, vor exista alegeri europene uh, anul viitor și ar fi o nebunie să nu avem un raport al Comisiei Europene care să facă o evaluare a aspectelor sociale și de mediu, pentru că acestea fac parte din dezbaterea publică și cum uh, Mm, știm bine, Uniunea Europeană nu este perfectă și că noi ecologiștii nu obținem uh, întotdeauna tot ceea ce ne dorim, însă facem să avanseze lucrurile totuși în ceea ce privește principale preocupări ale cetățenilor europeni. Apoi, în ceea ce privește Comisia, aș dori să vă întreb uh, lucrând la noua metodologie, uh, cum veți putea să vă asumați obligația legată de integrarea aspectelor sociale și de uh, mediu. Cum dezvoltați aceste idei la nivelul Comisiei uh, Europene? Helmut Scholz. Thank you, Chair, and I can... Mulțumesc, domnule președinte. Nu pot decât să fiu de acord uh, cu colegii mei, uh, mulțumindu-i uh, domnului raportor pentru muncă îndelungă care ne-a implicat și pe noi. Împreună Uh, pot să spun că am lucrat bine, dânsul a fost mereu uh, corect și a integrat bine raportul său poziția independentă a Parlamentului chiar dacă asta uneori s-a opus propriilor sale opinii. Deci este un exemplu bun pe care l-a stabilit. Cât privește conținutul, trebuie să spun că mă bucur de faptul că Uniunea Europeană este acum uh, primul uh, actor major în lume care se referă la costurile sociale și de mediu atunci când definește un nivel corect de uh, prețuri dacă e să ascultăm companiile, sindicatele noastre sau uh, oamenii de știință din domeniul mediului sau experții uh, în domeniul climatic, înțelegem că dumpingul social sau uh, uh reducerea protecției mediului au devenit niște preocupări majore. Așadar, aș, do- aș, așadar, aș dori să recomandez, uh, recomand ca din nou uh, acest regulament să acopere un cadru mai larg și pe care să-l putem uh, recomanda partenerilor noștri uh, internaționali pentru a duce aceste lucruri mai departe. Poate într-o zi, pe viitor, uh, o să putem înțelege ce înseamnă dumpingul social și economic, um, Căci dumpingul social este o practică care implică exportul unui bun, unde prețurile de export sunt artificial reduse astfel încât afectează producătorii uh, care respectă uh, standardele și uh, care, de altfel, destabilizează anumiți parametri ai comerțului internațional. Ajungem astfel la practici comerciale neloiale și la dumping de mediu. Asta vis-a-vis -vis de viitorul parcurs pe care îl vom avea uh, cu privire la negocierile legate de schimbarea climatică de la finele acestui an din Polonia. Avem nevoie de un cadru de reglementare pentru prevenirea abuzului, a degradării mediului și climei și cred că am putea să facem să fie promovate um, anumite preocupări pe care le avem din considerente în textul uh, ca atare al uh, regulamentului și astfel cred că am obținut un pas bun, uh, am făcut un pas bun în uh, direcția pe care ne dorim, doamna Jame. Da, suntem uh, de acord că în ceea ce privește practicile comerciale agresive ale Chinei sau în fața protecționismului domnului Trump, Există niște măsuri pe care trebuie să le luăm. O procedură antidumping, da, sigur, este interesantă, sunt măsuri necesare. Uh, mi se pare că, în legătură cu toate aceste măsuri, există mai multă unanimitate și poate și o naivitate uh, pe, pe care o putem sesiza uh, aici. Însă nu știu care sunt mijloacele reale pe care le avem pentru a face o anchetă legată de fiecare țară în parte. Uh, firește, există anumite carențe, anumite slăbiciuni la nivelul apărării structurilor noastre. Însă, mă gândesc că, că suntem uh, departe de o Europa care uh, protejează tot ceea ce ne uh, dorim. Și haideți să ne gândim, de exemplu, la dumpingul social uh, care se practică în cadrul Uniunii uh, Europene cu lucrătorii detașați. Acesta este dumping social, trebuie spuse lucrurile așa cum sunt. Apoi, un al doilea aspect, vorbim despre regulile OMC, dar uh, se pare că numai noi o facem. China, Statele Unite, India nu-și mai doresc aceste reguli. Nu avem cu toții aceleași arme. Apoi, uh, mă gândesc că avem nevoie, într-adevăr, de o politică care să susțină suveranitatea uh, economiilor noastre în fața celorlalte și cred că aici textul nu merge în această direcție. Domnule Jadon, vorbeați despre măsuri de protecție la nivel intern sau extern uh, față de restul lumii. Sigur că da. Aici încercăm să vedem cum am putea să ne proteja împotriva dumpingului, adică cum am putea să ne protejăm pe noi. Dar, uh, practic, asta ar presupune să cerem uh, tuturor celelalte state din lume să nu se protejeze. Nu știu cum aveți de gând să reușiți. Oare chiar aveți intenția să purtați această luptă? Mă tem că nu. Oricum, nu e soluția cea potrivită. Domnul Müller. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Uh, comisia Aș dori să mulțumesc INTA pentru toată această muncă legată de acest dosar. E o muncă grea uh, care a implicat Parlamentul, Comisia și Consiliul. Iar împreună am reușit să creăm ceva Uh, care este uh, eficient din perspectivă economică, care favorizează mediul de afaceri european și care cuprinde niște valori uh, sociale și de altă natură în acest text. Este pentru prima dată când am reușit să facem asta în domeniul instrumentelor de protecție a comerțului. Cât privește întrebarea adresată direct comisiei, aș dori să uh, Încep uh, cu întrebările adresate de domnul Martin. În ceea ce privește uh, aspectele continentale, munca este în uh, curs, e, ea progresează bine și asta la grupul de lucru al experților VAMAL, prezidat de Digitax Sud. Noi suntem asociați acestei activități pe deplin discutăm uh, aceste subiecte și suntem foarte aproape de un acord uh, acolo. Iar odată ce vom uh, găsi răspunsul la toate întrebările tehnice, vom supune totul la vot în Comisia pentru Comerț Internațional pentru acest pachet de inovații. Am uh, avem, am avut la dispoziție 5-6 proiecte și în uh, fiecare proiect de text am reușit să mai rafinăm lucrurile, apropiindu-ne mult de o soluție finală. Însă nu pot să spun exact uh, când va, se va finaliza acest uh, proces. Apoi v-ați adresat o întrebare legată de resurse și v-ați referit la faptul că modernizarea acoperă și niște sarcini noi. E adevărat că modernizarea a presupus ca Comisia să își asume noi responsabilități, e adevărat. Însă, în esență, efortul noastre de modernizare nu înseamnă neapărat responsabilități noi, ci reguli schimbate. Și pentru a putea aplica aceste reguli schimbate, colegii noștri trebuie instruiți. Asta ca să nu mai aplice regulile vechi. Am muncit din greu pentru ca colegii noștri să se uh, poată specializa în acest sens. Am rafinat procedurile noastre interne pentru uh, a ne asigura că există dispoziții pe care le putem uh, folosi pe viitor. Așadar, suntem pregătiți în totalitate pentru acest pachet care va intra în uh, vigoare la uh, sfârșitul, la începutul lunii viitoare. Suntem uh, clar încrezători că putem lucra cu resursele pe care le avem, câtă vreme volumul de muncă este același ca în prezent. Dacă acesta va crește, va trebui să vedem ce putem face. Una dintre posibilități e să realocăm resurse sau unor chiar să mergem mai departe. Însă, după cum spuneam, la nivelul comisiei suntem încrezători că putem să ne gestionăm situația cu ceea ce avem în uh, prezent. Dacă însă volumul de uh, lucru sporește, ceea ce nu prevedem deocamdată, atunci cu siguranță vom arăta suficientă flexibilitate pentru a răspunde la toate obligațiile pe care ni le asumăm. Trecem acum la întrebarea uh, domnului Jadot cu privire la uh, standardelor sociale și de mediu care uh, intră sub uh, cupola instrumentelor de protecție a comerțului. E bine, Comisia va comunica în legătură cu aceste subiecte la modul cel mai direct, iar atunci când veți vedea comunicarea noastră, veți uh, vedea că există niște pași de comunicare pentru uh, pachetul de modernizare care intră în vigoare luna viitoare. De asemenea, suntem gata să răspundem uh, la regulile existente și, așa cum ne-am pus de acord în pachetul de modernizare, vom fi gata să facem totul la modul adecvat. La nivelul comisiei, Credem că am găsit uh, o cale prin care standardele sociale și de mediu, care sunt atât de importante, pot fi aduse sub cupola instrumentelor de protecție uh, comercială câtă vreme uh, tot ansamblul își păstrează sensul. Și apoi s-a spus că instrumentele noastre sunt prea slabe și măsurile noastre ineficiente E bine, aș dori să nu fiu de acord uh, cu dumneavoastră, spunând că am analizat măsurile noastre și efectul lor pe piață. Și deja în trecut, dacă vă uitați puțin la, efic- la uh, eficiența acestor măsuri, uh, puteți vedea că ele au fost uh, reușite, uh, au reușit să lupte cu aceste tipuri de importuri, uh, importuri uh, în beneficiul industriei iar prin modernizare pot să spun că am solida, consolidat și mai mult aceste um, uh, aspecte. Prin urmare, putem spune că aceste instrumente sunt eficace. Asta doream să spun. Ca răspuns la întrebări și vreau să reiterez uh, implicarea Comisiei uh, în aceste dosar și aș dori să spun din nou că mulțumim Parlamentului și Consiliului pentru modul constructiv în care au uh, lucrat. Domnule raportor, doriți să adăugați ceva? Spune domnul președinte, nu, aș dori doar să mulțumesc colegilor și comisiei și e clar că voi transmite felicitările raportorului pentru că eu nu sunt decât un purtător de cuvânt al său. Din partea PP-ului pot doar să mai fac un comentariu spunând că sunt uh, sigur că probabil nu vom fi niciodată de acord uh, între noi, grupurile politice, în legătură cu anumite chestiuni, de exemplu, uh, sensul dumpingului social din cadrul Uniunii Europene, însă cred că s-a depus aici multă muncă muncă și, până la urmă, ați exprimat și dumneavoastră aceeași părere. Deci, cred că concluziile sunt că munca aceasta merită sprijinul uh, comisiei noastre. Mulțumesc! Mulțumim! Asta înseamnă că ni se recomandă să adoptăm totul fără uh, amendamente, dar, uh, în mod formal, voi anunța că termenul de înaintare a amendamentelor este ora 18 astăzi. Însă nu mă aștept la amendamente. Asta pentru a putea vota la plenara următoare pentru acest uh, aspect, care este un succes al Parlamentului. Trecem la următorul punct și anume urânea coordonatorilor cu ușile închise. Toți cei care nu au voie să rămână în sală, vă rog să o părăsească. Facem o pauză de două minute.